Uh, Dragi colegi, începem această reuniune. Aș vrea să vă informez că această reuniune este transmisă pe internet. Încercați să zâmbiți, deci. Îl avem printre noi pe comisarul Johannes Han, căruia îi dau cuvântul peste o clipă, însă aș vrea mai întâi să menționez câteva puncte. În primul rând, adoptarea ordinii de zi. Punctul 11 de pe ordinea de zi este raportul doamnei Rodicrața și s-a retras la cererea domniei sale. Se amână pentru întâlnirea noastră din luna iunie cu acordul dumneavoastră. Nu există alte cereri legate de ordinea de zi și ca atare ordinea de zi este adoptată. Următorul punct este legat de adoptarea procesului verbal din 17-18 uh, martie anul acesta. Procesul verbal este disponibil, a fost distribuit deputaților și, ca de obicei, va fi considerat adoptat la sfârșitul reuniunii dacă nu se ridică obiecții. În ceea ce privește anunțurile, aș avea o informație de transmis. Dacă vă amintiți, în luna decembrie am hotărât că vom trimite o delegație pe 28, 29, 30 aprilie la Paris. 10 colegi se vor deplasa în Franța. Patru dintre ei sunt francezi și scopul este de a vedea cum se aplică politica regională, mai ales în orașele franceze. Trec acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, care este schimbul nostru de opinii cu comisarul Johannes Hahn și aș vrea să vă rog să luați cuvântul și să ne spuneți uh, ce este important și relevant în politica uh, regională și de coeziune. Mulțumesc, uh, Danuța, doamnelor și domnilor. Mă bucur să mă aflu astăzi aici și să port această discuție cu dumneavoastră. Presupun că vor urma și alte astfel de întâlniri. Presupun că la sfârșitul perioadei de programare vor fi uh, finalizate circa 20 de milioane de proiecte. Există foarte multe proiecte care se vor uh, concretiza pentru cetățenii europeni. Și tocmai în astfel de contexte trebuie să luăm măsuri pentru a stimula un sentiment pozitiv față de Uniunea Europeană uh, printre cetățeni. Este important uh, ca ei să își dea seama că Europa nu este doar un fel de polițai, este o organizație care conferă perspective cetățenilor. Zu einer Regionalpolitik Astfel, discutăm despre o politică regională care să fie mai bună, mai bine de reformat și mai reformabilă, de fapt. Foarte important este să profităm de anul 2010. Acesta este un an decisiv, decisiv pentru viitoarea politică de coeziune a Uniunii Europene, asta din perspectiva strategiei 2020. Trebuie să construim pe aceasta astfel încât să putem organiza și dezbateri pentru revizuirea bugetară. În urmă cu câteva zile am uh, primit primul raport de sinteză pentru perioada 2000 2006. În acest raport există date semnificative, rezultate concrete, măsurabile, de exemplu în ceea ce privește uh, 1,4 milioane de locuri și momentul în, mod, modul în care acestea pot fi structurate durabil. De asemenea, se discută despre 20,5 milioane de cetățeni care să profite de sistemele de evacuare a apei pentru ca astfel situația igienică să fie îmbunătățită. Deci, doamnelor și domnilor, ne aflăm pe drumul cel bun, dar, cu toate acestea, există lacune care trebuie să fie soluționate. S-a dovedit următorul lucru. Se de, se investește foarte mult în uh, domeniul ocupării forței de muncă, se investește foarte mult în inovații, în uh, cercetare, comparativ cu ultima perioadă și există din ce în ce mai mult un accent care se pune pe evaluare. Dar uh, este vorba despre evaluare atât a priori cât și a posteriori. Discutând despre noile dezvoltări despre care doresc să vă vorbesc astăzi și discutând despre modul în care putem să dezbatem această chestiune, țin să vă spun că săptămâna trecută, săptămâna acordării premiului Carol, am putut să prezentăm primul raport strategic. Este vorba despre un instrument nou care ne ajută să emitem o politică de coeziune coerentă în care cele 27 de state membre, pentru prima dată, în rapoarte strategice naționale, trebuie să emită evaluări privind rolul acestora în implementarea obiectivelor noastre comune. Discutăm despre gestionare comună care presupune și responsabilitate comună. De aceea acum, în acest moment, doresc să mă adresez statelor membre pentru a le mulțumi. Pentru că eu consider că, iată, această colaborare reprezintă o bază foarte bună pentru viitor, nu doar pentru a emite rapoarte similare, ci pentru a lua măsuri de angajament, angajament al statelor membre în ceea ce privește politica regională. Discutăm despre un instrument care să asigure mai multă dreptate și mai multă transparențe, asta în raportul relației cu cetățenii europeni. Care sunt concluziile și recomandările pentru viitor? Vom începe cu aspectele pozitive. Țin să spun faptul că, per ansamblu, statele membre fac progrese foarte mari progrese atât în ceea ce privește implementarea proiectelor, uh, programelor, alegerea proiectelor și finanțarea acestor proiecte. Deocamdată se discută despre 93 de miliarde de euro, bani care sunt deja alocați pentru proiecte. În medie discutăm despre 27% așadar din suma totală. Având în vedere criza economică actuală, discutăm așadar despre o cofinanțare la care să participe statele membre, care trebuie să aducă o plus valoare, pentru că, la urma urmei, totul se desfășoară la cam același nivel cu ceea ce s-a întâmplat în trecut. Din 14 state membre putem să spunem deja că am primit mai bine de că sau au fost create în aceste 14 state mai bine 350 de mii de locuri de muncă. Dar, totodată, trebuie să privim lucrurile și dintr-o perspectivă critică. Există întârzieri la capitolul proiectelor în anumite domenii, de exemplu, în domeniul energetic. La fel și când vine vorba de implementarea rețelelor cu bandă lungă, și în uh, mediul, econ, în mediul, în mediul uh, ambiental și în uh, alte domenii. Discut despre întârzierile de proiecte, așadar. Aceste întârzieri nu au mereu cauze financiare, dar și alte motive, De exemplu, când vine vorba despre reglementările europene pentru mediu, vedem foarte clar că aceste reglementări nu au fost perfect implementate în legislațiile naționale pentru a, a crea acolo o bază bună pentru alocarea de fonduri europene. Deci, când discutăm despre proiectele mari și implementarea acestora, atunci este evident că avem nevoie și de o bază legislativă pentru a asigura o implementare propice. Acum mă adresez dumneavoastră pentru ca dumneavoastră să asigurați la nivel național să se întâmple acest lucru, mai ales că avem nevoie de această bază de lucru. Există de asemenea și o asimetrie la nivelul statelor membre când vine vorba de selecția proiectelor. Dar pe de altă parte, țin să subliniez următorul aspect. Acest raport strategic despre care vă vorbeam reprezintă un moment foarte important, un stop cadru, să zicem, un moment important uh, despre care spun că știm multe lucruri încă din uh, momentul în care am văzut că la nivel național au existat anumite frustrări, anumite divergențe la nivel politic și așa mai departe, dar în cele din urmă, per ansamblu, vedem că Ceea ce este important este că statele membre europene la, în iunie, din iunie anul trecut până în noiembrie-decembrie au uh, furnizat date relevante care, iată, au creat o imagine a ceea ce înseamnă absorpția fondurilor. S-a întâmplat acest lucru tocmai la finele primei jumătăți a, a, a programului de alocare de proiecte și am văzut că s-au înregistrat foarte multe progrese. Dar, cu toate acestea, este foarte important să impulsionăm statele membre în continuare în ceea ce privește implementarea. Uh, trebuie să ne asigurăm de faptul că banii care sunt puși la dispoziția statelor membre sunt și folosiți ca atare. Știu că aceasta este sarcina politicii regionale, dar nu ă, singura sarcina politicii regionale nu este aceea de a economisi bani, ci mai mult aceea de a investi acei bani bine și în sensul unei dezvoltări durabile la nivel regional european. Scopul nostru uh, nu este acela ca la finele unei anumite perioade să spunem, iată câți bani am reușit să economisim. Nu, scopul nostru este mai degrabă acela de a spune, iată, am reușit să cheltuim sumele următoare de bani în proiecte bune cu efecte durabile. Cred că și pe viitor este foarte important să folosim cofinanțarea ca semn al angajamentului statelor membre. Trebuie să păstrăm cofinanțarea ca principiu al dezvoltării regionale. În special când discutăm despre investițiile în inițiativele de la nivel regional, trebuie să ne asigurăm că cofinanțarea reprezintă un impuls. Discutăm acum despre politica de coeziune în strategia 2020. Este foarte clar că politica de coeziune trebuie să facă față schimbărilor actuale. Rezultatele de până acum arată ce importanță are instrumentul politicii de coeziune pentru ocuparea forței de muncă și pentru o dezvoltare durabilă. De aceea este foarte important ca noi să utilizăm politica de coeziune pentru a atinge obiectivele strategiei 2020. În momentul în care uh, discutăm despre o creștere inteligentă, ecologică, integrativă, atunci avem nevoie de o mobilizare concertată a tuturor mijloacelor ce ne stau la dispoziție. Politica de coeziune, astfel, ne oferă cadrul bun pentru a acționa la nivel intra- și intersectorial, pentru a găsi soluții specifice, asta prin prisma unei coerențe europene ce trebuie dezvoltată. O politică regională, așa cum ne imaginăm noi cu toții, și nu pot să repet acest lucru suficient de des, reprezintă faptul că la nivel regional trebuie să se investească la parametrii optimi. Mereu subliniez termenul de investiție și a investi și nu acela de a sponsoriza, de a aloca pur și simplu bani. Nu discut despre investiție pentru că acest termen implică și o anumită responsabilitate. Sigur, putem uh, tot timpul să discutăm și uh, despre investiție și apoi despre profit, pentru că aceasta este relația firească și trebuie mereu să vedem care este plus valoarea adusă de o investiție propice. Cum se ajunge la creștere economică, cum se ajunge, ajunge la o uh, bunăstare sporită în viața cetățenilor europeni. Pe de o parte, trebuie pentru a face acest lucru, să ne axăm pe puține priorități clare, dar pe de cealaltă parte, trebuie să dăm dovadă de flexibilitate maximă în ceea ce privește implementarea în cele 271 de regiuni în cauză. În ceea ce privește perioada 2007-2013, putem să tragem concluzia că 230 de miliarde de euro, bani din cadrul strategiei de la Lisabona, au fost uh, fonduri alocate. Au fost alocate o anumită sumă în cercetare, dezvoltare, 84 de miliarde pentru, schimbă, pentru uh, analizarea schimbărilor climatice și pentru ecologizarea domeniului energetic și al transportului. Încă o dată, țin să subliniez faptul că trebuie să dăm dovadă de o flexibilizare maximă în ceea ce privește implementarea. Și aici trebuie să construim atât pe punctele forte cât și pe punctele mai slabe ale dezvoltării regionale. Până acum, pentru fiecare regiune puteam să identificăm un USP, deci o atitudine sau un nucleu pe care putem să construim la nivel regional. Cred că este foarte important acum, dacă tot ne aflăm la discuția privind strategia 2020 și chiar vă rog pe mai departe în circumscripțiile dumneavoastră și în discuțiile pe care le purtați uh, în statele membre, să atrageți atenția asupra acestui lucru și anume, dacă discutăm și definim obiective unitare europene, atunci acestea sunt niște, euro, niște obiective globale, obiective uh, la care se ajunge printr-o medie aritmetică. Dacă discutăm despre faptul că trebuie să investim 3% în cercetare, atunci discut despre acest lucru pentru că știind, știind chiar că există anumite state în care se depășește acest procent, dar totodată fiind conștient că există anumite state în care acest procent nu a fost încă atins. Deci trebuie să construim uh, pe obiectivele acestea europene, dar ambiționându-ne la nivel național să atingem și alte obiective care, luate per ansamblu, să servească marelui scop de a atinge obiectivele europene. Cred că o concluzie foarte importantă pe care trebuie să o tragem în noua strategie de la Lisabona este următoarea. Avem nevoie să transferăm uh, obiectivele europene în, uh, în uh, raport cu obiectivele naționale pentru a ambiționa uh, mișcarea la nivel național. Poate că dacă spunem că adoptăm o atitudine iluzorie, atunci acest lucru este adevărat doar parțial, pentru că trebuie să ne asigurăm, în primul rând, uh, că totul merge la nivel național, astfel încât rata de succes la nivel european și la nivelul implementării să fie mult mai mare. La urma urmei discutăm despre depășirea crizei, despre acoperirea lacunelor la nivel structural, pentru a ne asigura că pe aici, pe acolo, nu uh, apare o lărgire a lacunelor. La urma urmei discutăm despre faptul că trebuie să păstrăm acest model de viață europeană. La, în octombrie, noiembrie, anul acesta vom prezenta al cincilea raport de coeziune care trebuie să aducă previziuni pentru perioada imediat următoare, care trebuie să vină cu propuneri. A fost foarte important și spun acest lucru cu toată sinceritatea, uh, să încadrăm acest raport în cadrul programelor de lucru strategice ale Comisiei. Acest lucru presupune o întărire semnificativă a politicii de coeziune, asta în ansamblul ei, fapt care este luat la cunoștință de comisie acum. Mai mult decât atât, înainte de această vară sau, din punct de vedere meteorologic, sper că în timpul verii, adică în iulie, și mai apoi după vacanța de vară, vom emite două comunicări în ceea ce privește inovația și durabilitatea. În cadrul acestor comunicări vor fi invitați au fost deja invitați anumiți comisari pentru a-și aduce aportul și pentru a da semnale uh, pentru atitudinea integratoare pe, spre care țintim cu toții. În ceea ce privește revizuirea bugetară, un ultim punct, sarcinile politicii de coeziune nu au scăzut, mai mult decât atât, uh, și poate că nici nu o să vă mireze acest, uh, nici nu o să vă mire acest lucru, um, Cu, to- cu toții știm că avem o listă foarte mare de programe și de proiecte. Știm însă foarte bine că o politică de coeziune eficientă are nevoie de un buget cât se poate de bine structurat. Spun acest lucru pentru că dacă discutăm despre buget și vom vedea că suma alocată nu este una semnificativă, atunci toate proiectele pe care le avem pe acea listă de dorință a noastră um, vor fi, iată, în situația de a ne obliga să milităm și mai tare pentru acestea. De aceea, vă rog acum ca în grupurile politice să acționați în așa fel încât la nivelul politicilor sectoriale să acționăm astfel încât să atingem obiectivele vizate și de politica regională pentru a ne putea încadra în bugetul dat. O ultimă remarcă. Trebuie să ne gândim foarte intens și la noi modele de finanțare – Aici avem și alți factori de care trebuie să ținem seama pentru că apar și schimbări la nivel cultural și în momentul în care discut despre investiții și despre modul în care pot să-mi plătesc investiția, atunci cu siguranță privind lucrurile din această perspectivă o să mă gândesc de două, trei ori dacă face sens să acționez, să investesc în momentul în care discut despre un grant pe care nu, care nu este în totalitate acoperit de bani europeni. Gândind astfel, vom putea să ne mărim sfera de acțiune. De asemenea, discutăm și despre simplificare în acest context, o temă foarte importantă, în special pentru a elimina erorile Țin să vă spun că între timp s-a format și un grup de lucru între DG Market și DG Regio pe tema achizițiilor publice. Și uh, la fel discut despre un grup de lucru și în ceea ce privește ajutorul de stat, pentru că iată acestea sunt două domenii care um, înregistrează anumite rate de eșoare și dacă vom reuși să, găsim, să găsim aici un echilibru în ceea ce privește necesitățile prioritare și modul în care vor fi um, organizate licitațiile publice pentru a servi um, bunăstării publice, atunci cu siguranță vom reuși să facem progrese în ceea ce privește alocarea de fonduri. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și mă bucur de discuția ce va urma. Very much, Commissioner and dear colleagues, uh, I... Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Dragi colegi, cred că putem să ne începem uh, discuția. Uh, de obicei o facem la demnul coordonatorilor, dar văd că nu ne fac niciun semn de data asta. Domnul Van Nistelrooy, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Țin să fiu foarte scurt. Mulțumesc pentru informație. Mulțumesc pentru intervenție. Vreau să remarc faptul că intervenția domnului comisar a fost extrem de pozitivă, dar am o întrebare. Uh, în ce măsură vă preocupă lucrurile care vor veni, de exemplu, uh, revizuirile pe termen mediu, financiare? Vreau să știu dacă dumneavoastră sunteți direct implicat, dacă este implicat uh, comisarul Barroso, deci vreau să știu exact ce fel de document avem aici, discutând, desigur, despre raportul al cincilea de politică de coeziune care va veni. Aceasta a fost prima mea întrebare. A doua întrebare, foarte pe scurt, ați discutat despre macroregiuni, la audiere deja ați spus tot ceea ce era de spus pe această temă, dar poate că ați putea să intrați în detaliu și să discutați despre criteriile uh, în baza cărora se dezvoltă acest nou fenomen la nivel european. Puteți să vorbiți și despre regiunea Dunării, să ne oferiți câteva informații, pentru că pe parcursul acestui an vom organiza o delegație în această zonă. Mai am și alte puncte, dar cred că vor să ia cuvântul și colegii mei. Deocamdată atât. Vă mulțumesc. Thank you very much, Constanța Crel. Mulțumesc foarte mult, Constanța. Herr Kommissar, ich... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, am trei întrebări pe care doresc să vi le adresez, în special în raport cu evaluările pe termen mediu. Am discutat foarte mult dacă este important sau dacă trebuie să introducem fonduri structurale în ceea ce privește domeniul construcțiilor. Știți dumneavoastră dacă mijloacele uh, acestea sunt implementate așa cum a fost prevăzut în statele membre sau dacă mai degrabă a fost doar wishful thinking, ceea ce ne-am dorit noi să se facă, dar nu s-a făcut, pentru că eu cred că acest lucru este foarte important pentru dezbaterea ce va urma. Întotdeauna în comisia noastră și, de fapt, în instituția noastră, în Parlament, există ideea că banii care nu sunt cheltuiți pot fi utilizați aici pentru alte proiecte structurale, care nu au, bani care nu au fost care nu au, folos, au fost folosiți în uh, anul N plus 2, N plus 3 și așa mai departe. Deci mereu discutăm despre modul în care aceste sume pot să fie utilizate în alte proiecte, de exemplu în uh, proiectul pentru Dunăre și așa mai departe, la nivel regional, având în vedere că aceste sume au rămas nefolosite. Și în al treilea rând, țin să vă întreb dacă există statistici și date în ceea ce privește politicile structurale pentru criza economică. Vreau să știu exact cum arată plățile și ce plăți au fost făcute cum arată politica structurală la nivelul statelor membre pentru a, ajuta, a le ajuta pe acestea să depășească criza economică. Vă mulțumesc. Ramona Mănescu are cuvântul. Dintă, domnule comisar, aș vrea mai întâi să remarc și uh, să vă felicit pentru receptivitatea noastră în privința importanței implicării autorităților naționale, uh, locale și regionale în procesul decizional și uh, sper ca și, uh, și în viitor să aveți aceeași deschidere față de alte aspecte uh, sensibile cu care aceste autorități locale și regionale se confruntă. Și aici am să vin cu cele două întrebări pe care le am. Um, vreau să ridic problema programului Erasmus pentru reprezentanții locali și regionali, un proiect a cărui continuare, continuitate o susțin și um, în raportul meu de inițiativă, respectiv necesitatea continuării acestui program, programul Erasmus pentru reprezentanții locali și regionali, uh, și în contextul în care Comisia Europeană tocmai a anunțat că nu va continua acest program pilot, aș dori, domnule uh, comisar, să înțeleg care uh, sunt argumentele care au stat la baza acestei decizii și, prin urmare, aș dori mai multe detalii din partea Comisiei privind rezultatele negative Uh, la care făceați referire, uh, ale studiului de fezabilitate. A doua întrebare se referă la revizuirea bugetară uh, și aș dori să mă refer la non-documentul Comisiei Europene privind revizuirea bugetară adus în discuție anul trecut. În cadrul acestui document, Comisia făcea propuneri privind modul de alocare a fondurilor, respectiv eliminarea completă a obiectivului 2 sau limitarea, la o limitarea finanțării la o perioadă determinată după aderare. Consider că astfel de, de măsuri sunt inacceptabile sau oricum greu de acceptat pentru uh, noile state membre uh, și prin urmare aș dori, uh, domnule comisar, să ne spuneți care este viziunea dumneavoastră și când ne putem aștepta la un document oficial privind procesul de revizuire bugetară a bugetului comunitar și locul pe care ar trebui să-l ocupe politica de coeziune în cadrul acestui uh, proiect de buget. Mulțumesc mult! Thank you. So you would... Mulțumesc foarte mult. Nu o să dăm așadar cuvântul domnului comisar ca să răspundă la aceste, la aceste primă rundă de întrebări. Vă mulțumesc. În ceea ce privește tematica financiară în al treilea trimestru sau uh, după pauza de vară, încă nu s-a decis, vom avea această revizuire bugetară pe termen mediu și deocamdată pot să vă spun că în ceea ce privește politica regională, această politică foarte cheltuitoare, uh, se discută despre acest lucru într-un grup special de lucru și suntem foarte implicați. În al doilea rând, în ceea ce privește întrebarea ce a fost adresată privind macroregiunile, vă spun că există cei trei nu în ceea ce privește acest subiect. Nu este un răspuns foarte frumos, dar Eh, țin să vă spun că este, două, nu, că este vorba despre două nuuri simpatice și despre unul mai puțin. Odată discutăm despre uh, reglementări, și anume nu uh, alte reglementări în plus și nu alte corporații și apoi nu alți bani, <laughs> după cum vă spuneam, cel de-al treilea nu. Deci țin să vă spun uh, că și când discut despre strategia pentru Dunăre, despre strategia pentru Marea Baltică și așa mai departe, e bine, doamnelor și domnilor, aceste regiuni sunt incluse în cadrul proiectelor regionale pentru uh, politica de vecinătate. În ceea ce privește regiunea Dunării, discutăm aici și despre țările candidate la Uniunea Europeană, dar Desigur, există foarte multe idei, există foarte multe proiecte la nivel macroregional, dar pentru a îmbunătăți relația dintre idee și implementare, atunci trebuie să muncim mai departe în această idee pentru că, iată, discutăm despre niște proiecte care dacă trebuie la nivel macro-regional să fie implementate simultan, atunci vom întâlni obstacole și o să vă ofer acum exemple concrete în acest sens. Dacă în uh, spațiul Dunării sunt, uh, sunt prevăzute în proiecte stații de epurare a apei, și dacă acestea sunt și implementate, atunci vă spun că nu are neapărat sens să se întâmple acest lucru dacă discutăm despre 1800 de metri cub de apă care să fie tratați. La fel și dacă discutăm uh, despre construcția autostrăzilor. Știu că nu este foarte important dacă o țară construiește o autostradă doar pe teritoriul său și la graniță această autostradă nu este continuată. Deci ce vreau să spun prin acest lucru? Dacă nu reușim să îmbunătățim cooperarea la nivel macroregional între diferitele regiuni, atunci uh, dacă mijloacele de, care, dacă, mijloacele de care dispunem nu vor fi implementate corect. Și iată, avem acest uh, efect care se, se creează. Țin să mă adresez celor care spun avem nevoie de mai mulți bani și să le spun utilizați sumele care, sunt, care vă sunt deja spuse, puse la dispoziție și vedeți ce se întâmplă atunci. Discutând despre spațiul Dunării, uh, Acolo se organizează pe această temă diverse conferințe. Săptămâna, trec conferințe. Săptămâna trecută a avut loc o conferință la Viena, apoi la Bratislava. În mai va avea loc a patra conferință în Bulgaria, în iunie în România a cincea. Și mai apoi, după ce vom fi organizat aceste evenimente, vom avea o bază de lucru. Din uh, februarie până în aprilie a avut loc un exercițiu de consultare uh, cu mai multe avize emise și pe finele anului vom avea un concept privind o viitoare strategie care pe perioada președinției ungare va fi votat. Țin să vă spun că în urmă cu o săptămână sau două, în cadrul diferitelor conferințe organizate la Comitetul Regiunilor, am spus că, în special în ceea ce privește politica macroregiunilor, politica regională avem principiul subsidiarității care este valabil. Deci acest principiu ne spune că trebuie odată să încercăm să rezolvăm noi anumite situații atât cât putem și ce rămâne de rezolvat să predăm mai departe următorului nivel. Deci, la nivel regional, putem să soluționăm anumite, nu putem să sub, soluționăm anumite probleme încadrând acele probleme la nivel macroregional. Nu aceasta este atitudinea corectă. La nivel macroregional trebuie să soluționăm niște probleme tipice strict macroregiunilor. Nu trebuie să transferăm niște probleme de sus în jos, să le delegăm altora. În ceea ce privește construcția de locuințe, stimată colegă, este puțin prematur pentru că nu există foarte multe cifre clare. În ceea ce privește punctul N plus 2 sau N plus 3, nu există încă integrare la acest capitol și tocmai de aceea ne-am uh, am discutat despre un termen de 3 ani pentru a ne asigura că nu se întâmplă nimic dar acum, văzând limbajul uh, trupului al unor dintre deputații de aici, uh, țin să vă spun că pentru a asigura viitoare stimulente, um, ar trebui să ne gândim la um, o potențială realocare a celor fonduri. În ceea ce privește cele 29 de miliarde de euro de plăți efectuate, putem să menționăm uh, și faptul că au mai fost alocate 6,2 la începutul anului și alte 775 de milioane pentru 5 state în domeniul politicii de coeziune, astfel încât aici trebuie să avem o reacție imediată la nivelul politicii regionale prin asigurarea de lichidități, lichidități de aproape 7 miliarde de euro, sume deja alocate tema programului Erasmus acum. Acest program va fi dezbătut și va fi supus discuțiilor în continuare. Trebuie să vedem uh, ce se întâmplă și cu bugetul, pentru că bugetul pus la dispoziția noastră de Parlament a fost deja epuizat. Trebuie să vedem cum vom putea continua, pentru că eu cred că deja am ajuns la un acord în ceea ce privește sensul acestui program. Sigur, face foarte mult sens, mai ales dacă discutăm despre un interschimb care are loc la nivelul politicienilor ce acționează uh, la nivel local și regional. Cred că, stimată colegă Mănescu, politica de coeziune este un subiect foarte important, mai ales când discutăm despre strategia 2020. Prin strategia 2020, politica de coeziune a câștigat însemnătate și iată se află pe programul de lucru al Comisiei. Politica regională de asemenea este un domeniu foarte important, de aceea eu cred că sensibilitatea a crescut față de aceste subiecte. Vă mulțumesc uh, la acest uh, subiect pentru sprijinul acordat. Mulțumesc, François. Alfons, da, mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru aceste explicații. Eh, pe mine mă frapează puțin eh, diferența care există într-o descriere pe care o faceți dumneavoastră eh, cu privire la condițiile legate de aceste programe și situația de acum, după criză. Deci o diferență mare. Și propuneți, nu totdeauna propuneți, mi se pare, niște măsuri care corespund acestei mari diferențe. Pentru că, iată, la jumătatea drumului, cred că este cazul să ne întrebăm uh, cu mai multă atenție cu privire la felul în care au fost gândite aceste programe și cum am putea face ca ele să fie uh, eficace în diversele regiuni de dezvoltare. Și în mod special, uh, un lucru deosebit de slab, mi se pare, în execuția acestor programe, este că, uh, iată, avem nici mai multe regiuni uh, cu planuri de dezvoltare teritorială, climatică și care, deci, se înscriu în combaterea schimbărilor climatice. Noi am dorit ca aceasta să devină într-adevăr o chestiune prioritară și vis-a-vis -vis de eforturile pe care le-ați făcut în această evaluare, am dori așadar o analiză mai aprofundată uh, și să, într-adevăr, să există o concertare la nivelul regiunilor, pentru că, într-adevăr, acesta este nivelul de executare a programelor. Mulțumesc! Vlasek, vă rog. Doamnă Doamnă președintă, permiteți-mi să iau și eu cuvântul la această discuție interesantă. Și am mai multe întrebări pentru domnul uh, comisar. Domnule comisar, ați menționat mai multe lucruri foarte importante, printre care și simplificarea uh, regulilor, în mod special în achizițiile publice, pentru că de aici pornesc de multe ori cele mai multe greșeli. Și vreau să vă întreb așadar dacă aveți informații cu privire la felul în care această temă pentru acasă se face de către diversele statele, state membre cu privire la structura de implementare. Uh, încercați, într-adevăr, să simplificați acest proces în întregul său sau continuă să uh, fie doar la nivelul Parlamentului și a Comisiei să simplifice lucrurile. Apoi, în legătură cu abordarea integrată. Uh, Cred într-adevăr că aceasta este calea uh, pentru a folosi banii europeni cât mai bine. Și de asta vreau să vă întreb în ce fel Vreau să vă întreb cum vom integra în viitor această abordare mai bine și mai profund în politicile noastre. Și a treia întrebare se referă la împăcarea uh, condițiilor uh, care guvernează diversele programe. Pentru că la ora actuală resursele, de exemplu, din fondurile pentru agricultură nu sunt unul dintre lucrurile de care trebuie să ținem uh, seama. Deci trebuie să uh, împăcăm, să reconciliem uh, aceste două lucruri. Apoi, flexibilitatea care de altfel e un concept care nu a fost foarte bine definit și de aceea v-aș întreba dumneavoastră cum ați defini, cum ați vedea flexibilitatea în viitor. Mulțumesc! Uh, mulțumesc! Uh, o să rog pe domnul John Barton acum. Mulțumesc, doamnă președinte! O să revin la câteva aspecte care au fost menționate la această revi- revizie intermediară. Știu că domnul Han, uh, și care ne-a și explicat în timpul audierei, cum au mers uh, lucrurile, dar în țara mea, ca și în alte state membre, există temerea că finanțarea nu va exista la sfârșitul semestrului. Ați mai spus că dacă nu avem o sumă considerabilă și sigur că știm că e mult prea devreme ca să facem această uh, proiecție financiară, dar uh, Eh, vreau să știu dacă poate aveți o idee pe termen mai lung, având în eh, vedere discuțiile de la, pe care le aveți eh, cu domnul președinte al Comisiei. Deci care ar fi datele concrete? Mulțumesc. Mulțumesc și eu, George, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt foarte succint, am două întrebări concrete. Domnule uh, comisar, ce părere aveți despre viitorul uh, viziunii politicii de coeziune în legătură cu poziția uh, Comisiei referitoare la viitoarea perspectivă financiară. A doua întrebare, sigur, politica de coeziune este foarte importantă, dar la fel este și asigurarea independenței energetice și combaterea schimbărilor climatice în cadrul revizuirii bugetare. Cum propuneri să găsim finanțare uh, suplimentară pentru a finanța aceast, uh, acest ultim aspect? Uh, credeți că bugetul ar putea să fie mai mare până la 1,25% din pragul PIB-ului? sau trebuie să reducem din uh, fondurile alocate politicilor existente? Mulțumesc foarte mult! And I would like to ask Commissioner to react to our questions. Rog pe domnul comisar. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, să răspund la întrebările domnului Alfonzi. Doar anul trecut, aproximativ 80 de programe operaționale au fost adaptate, asta din cauza nevoilor și necesităților ce au apărut la nivel regional și care au putut fi identificate. Deci, programele operative, după ce acestea au fost acceptate și adoptate, nu sunt niște programe fixe, nu sunt bătute în piatră, ci atunci când apar anumite nevoi, există o adaptare. Dar ținem să subliniem faptul că nu trebuie să fie pierdută dimensiunea strategică a unui anumit program cu toate schimbările ce survin. Nu politica regională este de vină în momentul în care uh, avem probleme de mediu, ci este vorba despre uh, anumite prevederi care nu sunt neapărat în conformitate cu prevederile europene. Și iată că așa se ajunge în situația în care nu putem să alocăm fonduri ca atare. Acest lucru nu se întâmplă doar în noile state membre, în ceea ce privește legislația privind mediul, ci și în altele. Am discutat cu colegul Potocnic pe marginea acestui subiect și acesta uh, m-a abordat cu privire la această chestiune. Avem o sarcină comună de lucru în fața directorilor generali pentru a găsi o soluție, deoarece, într-adevăr, când discutăm despre proiectele de mediu, uh, Țin să-i spun și domnului Stavrakakis că acestea reprezintă o parte esențială a obiectivelor noastre concrete. În ceea ce privește achizițiile publice, trebuie să discutăm cu DJ Market pentru a vedea ce posibilități mai avem de a îmbunătăți situația. S-au făcut deja multe în sensul simplificării. De exemplu, când vine vorba despre proiectele mai mici ca finanțare. Trebuie mai întâi să vedem exact cât de mult funcționează acest lucru. Deci, pentru a emite acum o judecată este mult prea devreme, dar pe hârtie țin, tindem să spunem că ar funcționa, altfel nici nu am fi apelat la această măsură de simplificare. Ținem să simplificăm achizițiile publice, dar nu exagerat, astfel încât de cealaltă parte să ajungem la acea perioadă nefastă din trecut. Ideea este să găsim un echilibru. În ceea ce privește abordarea integrată, voi încerca să abordez uh, din punct de vedere integrativ toate lucrurile, încercând să îi invit pe colegii vizați din timp la discuții, nu doar după alocarea unui proiect, ci și din faza de monitorizare, de discuție, apoi de implementare, pentru ca prioritățile noastre și obiectivele noastre să poată fi mai apoi implementate flexibil la nivel regional, dar să ne păstrăm și în limitele sumelor alocate. Țin să spun că Până acum, performanța înregistrată la acest nivel este destul de bună și trebuie să ajungem de la performanță la orientarea spre obiective și rezultate, astfel încât cu fiecare proiect să atingem un anumit obiectiv. Sigur că pentru a face acest lucru este nevoie să implicăm și celelalte direcții regionale, dar țin să vă spun că până acum există disponibilitate, mai ales la nivelul comisarilor, pentru a uh, face un front comun și la acest capitol țin să vă spun că nimeni nu a dat dovadă de egoism și de vanitate. Deci este vorba despre un front comun totuși, fapt care ne ajută să abordăm această temă foarte, într-un mod foarte complex. Aici discutăm despre faimoasele axe 3 și 4 și trebuie să ajungem la o coordonare mai bună, la un consens mai bun. Sigur că putem să ne gândim la competențe în fond, de, de fond care trebuie să fie alocate pentru a ușura întreaga activitate, dar, după cum am spus, nu vreau să mă lansez foarte mult în dezbateri privind competențele, doresc să investesc energia mai degrabă în alte lucruri. În ceea ce privește revizuirea intermediară, am spus deja că vom fi intensiv implicați în această revizuire, nu am înțeles exact de ce nu există mijloace pentru Velți. Știu că Velți este, de fapt, în măsură să primească fonduri. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să recunoaștem că nu ne facem foarte multe griji pentru Velți. în ceea ce privește siguranța și eficiența energetică și modul în care va fi structurat bugetul în relație cu acest subiect. Nu știu exact ce să vă spun la acest capitol, pentru că trebuie să uh, discutăm și cu uh, cei competenți pentru buget. Sigur că mereu este dificil când vine vorba de bani, dar ideea de bază este aceea că în comisie, la comisie există o bună colaborare, deoarece avem cu toții obiective comune. Modul în care implementăm sau atingem aceste obiective depinde foarte mult de uh, factorul durabilității. Mereu discutăm despre o abordare integrată, despre modul în care putem cu toții să contribuim, pentru că, la urma urmei, numai împreună putem să atingem obiectivele vizate. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule comisar, aș vrea să vă pun o întrebare scurtă. Care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește politica de coeziune după 2013, mai ales în privința regiunilor celor mai sărace și care vor fi mijloacele și instrumentele pe care le veți utiliza pentru a lupta împotriva sărăciei în regiuni? Elisabeth Schröter. Mulțumesc. Am trei scurte întrebări. În primul rând, mă refer la un lucru pe care l-ați menționat deja. Este vorba despre marile proiecte privind mediul. Ați spus că există state membre care încă nici nu au implementat legislația privind uh, performanța ambientală. Ce înseamnă acest lucru? Nu utilizează aceste legi deloc sau nu le utilizează pentru marile proiecte? Ce înseamnă acest lucru pentru comisie? Comisia uh, um, uh validează totuși aceste mari proiecte, chiar dacă în anumite state nu sunt implementate ca atare. În al doilea rând, ați spus că în multe rapoarte parteneriatele și uh, principiul parteneriatului este direct uh, ancorat. Există însă uh, proiecte în care acest lucru nu este stipulat. Și a treia întrebare, în raportul strategic ați discutat despre Uh, cota participării femeilor în ISF, dar nu și în EFRE, deci aș vrea să știu câte femei au fost promovate în EFRE, direct și indirect. Vreau să știu cum arată situația din punct de vedere statistic la nivelul raporturilor. Vă mulțumesc. Tremăpulus and then Petru Luhan. Mihail uh, Tremăpulus și apoi uh, Petru Luhan. Mulțumesc. Domnule comisar, aș vrea să mă axez pe anumite aspecte ale politicii regionale și să mă refer la comunicarea strategică a Comisiei. În ceea ce privește energia și uh, liniile directoare strategice, trebuie spus că nu s-au făcut multe progrese Multe state membre au făcut foarte puține progrese și sunt în întârziere. Printre aceste țări se numără și țara mea, Grecia. În ceea ce privește investițiile totale în domeniul mediului înconjurător, iarăși nu s-au făcut progrese. În ceea ce privește liniile orientative, avem un procent de 21% și există un grup de țări, inclusiv Grecia, care sunt în întârziere în ceea ce privește aplicarea acestor planuri. Procesarea deșeurilor. Acum. Grecia are un procent de 5%. Alte țări se laudă cu un procent de 25%. Iarăși, în privința reabilitării zonelor poluate, există țări care sunt în urmă. Și în privința prevenției riscurilor, există țări cu o rată de absorpție foarte scăzută și Grecia se numără printre ele. Și, în sfârșit, atunci când vine vorba despre selecționarea proiectelor pentru infrastructuri sociale, școli, centre sociale și așa mai departe, există șase țări care au făcut progrese peste medie în timp ce cinci țări sunt uh, în mare întârziere și Grecia, încă o dată, se numără printre aceste țări. Întrebarea mea este de ce întârzi aceste țări, cum se pot compensa întârzierile, decalajele și cum vă veți asigura că se fac progrese? Petre Luhan. Concret, Daten. Mulțumesc, domnule comisar, pentru datele interesante furnizată, discutați despre finanțare și despre uh, necesitatea de a aloca mijloacele financiare. Sigur, ne bucurăm cu toții să auzim aceste lucruri pentru că noi știm că fiecare regiune are un anumit specific. De aceea noi credem că ar fi optim să dezvoltăm mijloace financiare adaptate pentru a atinge o eficiență la nivel durabil. O întrebare concretă acum. Există o listă a necesităților care se registrează la nivel european și o listă cu clasificarea acestor necesități pe țări sau pe regiuni și în cazul în care există o asemenea listă, aveți și o listă cu instrumente adaptate la aceste necesități? Dacă da, vreau să știu când ne va parveni această listă. Vă mulțumesc! Rica Manner Mulțumesc, Rica Manner Domnule comisar, aș vrea la rândul meu să vă mulțumesc pentru intervenția excelentă și pentru calitatea răspunsurilor. Aș avea trei întrebări. Ați uh, făcut referire la macroregiuni. Aș vrea să precizez că proiectul dumneavoastră pe termen lung cu privire la macroregiuni și legătura cu programele de dezvoltare și mă gândesc la ceea ce s-a făcut în Marea Baltică și problema finanțării merită să fie discutate. Aș vrea să știu ce intenționați să faceți pe termen lung și cum veți uh, combina toate aceste strategii. Tot în ceea ce privește macroregiunile și Marea Baltică. Există un proiect pilot foarte important De aceea trebuie să se urmărească uh, foarte atent uh, aplicarea acestui proiect. Sper că veți publica un document cu reflexii cu privire la aplicare, pentru că deocamdată nu uh, a apărut nimic și aș vrea să știu dacă intenționați să dați publicității un astfel de document. Și în sfârșit, Articolul 74 al Tratatului la Lisabona menționează faptul că politica regională trebuie să atingă toate regiunile europene, inclusiv regiunile cu populație mică. Ce intenționați să faceți în această privință? Aveți uh, intenția să vă ocupați și de aceste regiuni? Mulțumesc, domnul comisar. Mulțumesc. În ceea ce privește tema politicii de coeziune după 2013, am spus deja că, desigur, această politică trebuie să continue. Sincer să fiu, nu sunt foarte mulțumit de faptul că discutăm mereu pe programe structurate pe anumită perioadă, ci mai degrabă ar trebui să avem o politică regională care să continue fluent Desigur, ar, asta ar presupune ca la un anumit interval să verificăm, să ved, facem anumite controle pentru a vedea dacă lucrurile funcționează sau nu. Dar mă deranjează faptul că mereu discutăm de perioade clar definite, pentru că, în opinia mea, acest lucru nu este neapărat necesar, ar trebui să trecem peste acesta, deoarece politica regională trebuie să reprezinte și este, în opinia mea, un principiu politic care va fi mereu valabil în viitor. Deci nu cred că putem să discutăm despre un tip de politică ce se epuizează în timp. Nu. Pentru mine, acest tip de politică reprezintă un principiu politic care ar trebui să aibă valabilitate tot timpul, deoarece, la urma urmei, uh, acest principiu definește și construiește politica europeană. De aceea, aș aprecia dacă am găsi Um, o posibilitate de a trece uh, peste abordarea acestei politici la intervale de șapte ani, să zicem. Discutând despre marile proiecte, am spus deja faptul că dacă nu există concordanță cu legile naționale, atunci uh, nu putem să aprobăm anumite proiecte comunitare se știe la nivel comunitar ce trebuie să facem cu aceste mari proiecte și știm că trebuie să ne uităm uh, și să fim atenți ca la nivel național să se creeze condițiile cadru pentru implementarea anumitor proiecte mari. Uh, după cum am spus, um, deja ne aflăm în anumite uh, state membre într-o perioadă de tranziție um, mai apar întârzieri la nivelul uh, implementărilor, lucru care este perfect firesc, dar sigur, nu putem să aprobăm proiecte în astfel de cazuri. În uh, ceea ce privește acum implicarea femeilor la nivelul EFRE, din câte știu eu, nu avem anumite, nu avem cifre concrete, pentru că în acea instituție se discută exclusiv despre promovarea persoanelor și astfel se creează condițiile cadru pentru reprezentarea genuri, genului. Deci nu avem cifre concrete. În ceea ce privește acum proiectele și dimensiunea financiară, sigur, dacă este să Uh, publicăm listele pe care le numea colegul nostru, atunci desigur că trebuie să existe niște liste care se află peste medie și sub medie. Este foarte neobișnuit ca toată lumea să se afle la mijloc. Deci, astfel de liste impun, uh, preca, impun o foarte mare atenție pentru că Trebuie să vedem care sunt acele elemente care la momentul publicării se află sub medie și să fim atenți uh, cum vor evolua acestea. Desigur, noi încercăm să intrăm în detalii operative, în sensul că trebuie să creăm capacități la locul faptei. Sigur, acest lucru este foarte important acum pentru Grecia, pe lângă uh, situația financiară, dar cu siguranță acum în Grecia situația și problemele financiare sunt prioritare. Țin să spun că eu sunt de părere că în momentul în care ne aflăm într-o etapă dificilă, trebuie să fim foarte atenți și să vedem cum sunt utilizați banii ce sunt puși la dispoziție pentru soluționarea proiecte, problemelor, astfel încât să se asigure în cele din urmă o creștere economică. În ceea ce privește necesitatea mijloacelor financiare, încă nu se știe dacă anumite țări au nevoie de mijloace financiare adaptate sau uh, structurate pe anumite nevoi, în perioada actuală, um, acest instrument al mijlocilor financiare a câștigat o importanță de 10 ori mai mare comparativ cu ceea ce a fost în trecut. De la 1 miliard s-a ajuns la 11 miliarde în uh, perioada actuală de derulare a programelor. Deci, evident, avem uh, o, aici o creștere considerabilă, dar uh, în bugetul nostru modificările nu au fost foarte mari și atunci trebuie să vedem cum anume putem proceda astfel încât în cadrul comisiei să fie înțeleasă această problematică. Trebuie să existe o armonizare în cele din urmă. Noi, cei de aici, putem să creăm anumite instrumente care să fie în concordanță cu dreptul comunitar, pentru ca mai apoi aceste instrumente să poată fi utilizate de statele membre. Cred că premisa de la care noi vom pleca nu va fi aceea că vom spune statului X să folosească acel și acel instrument pentru ca pentru statul Y să fie vorba despre cu totul și cu totul alte instrumente. Nu, mai degrabă vom tinde să spunem pentru ce fel de proiecte uh, se poate utiliza un anumit instrument și pentru ce fel de proiecte nu. De exemplu, dacă discut despre construcția de universități, atunci cu siguranță nu mă voi gândi la un proiect care se pretează la o refinanțare. Dar dacă mă gândesc la construcția de autostrăzi, atunci desigur că în momentul în care discutăm despre taxele pentru autostradă, putem să discutăm și despre posibilitatea de refinanțare prin intermediul acestora. Deci trebuie să vedem ce fel de tipuri de proiecte avem, ce categor- în ce categorii se încadrează acestea și așa mai departe. La acest capitol trebuie să vedem și modul în care uh, putem să lucrăm cu conceptul de parteneriat public-privat. Vedem că deocamdată lumea nu este foarte fericită când se discută despre astfel de parteneriate, dar deocamdată am putut să observ că pentru firme, când discutăm despre proiecte care uh, vizează o finanțare pe o perioadă, să zicem, de 30 de ani, este foarte dificil să facă față din punct de vedere nu neapărat economic, ci din punctul de vedere al uh, securității. Și atunci, bineînțeles că apare această nesiguranță. Bineînțeles, acestea sunt lucruri pe care trebuie să, ne, să le analizăm acum îndeaproape. În ceea ce privește uh, intervenția la nivel macroregional, Comisia nu dorește să ia harta Europei pur și simplu să spună uh, aceasta ar putea fi o macroregiune, aceasta mai degrabă nu. Știm foarte mult că există deja multe idei uh, macro-regionale, dar uh, trebuie să fim foarte atenți ce se pretează la a fi tratat la nivel macroregional și ce nu. Așadar, va trebui să vedem cum anume poate funcționa abordarea la nivel macroregional. Se prevede de asemenea ca la, jumătatea, la a doua jumătate a anului 2011 să fie predat un raport privind modul în care proiectele deja implementate pot să genereze sau generează deja semne ale durabilității. Sper că am reușit să răspund la întrebări. Vă mulțumesc, domnule comisar, spune președinta. Dragi colegi, uh, mai există 13 deputați care doresc să ia cuvântul și mai avem doar 10 minute la dispoziție pentru dumneavoastră și pentru domnul comisar, care dă răspunsuri foarte cuprinzătoare de altfel. Aș vrea să vă rog să puneți o întrebare 30 de secunde fiecare și să nu faceți observații, pentru că dacă nu intrăm în următorul punct de pe ordinea de zi, care este foarte important de asemenea și sper că domnul comisar va reveni și vom putea continua discuțiile. Aș vrea să-i rog pe cei șapte colegi să își pună întrebările foarte pe scurt. Mihail Toidă. Doamnă președinte, domnule comisar, mulțumesc foarte mult, în primul rând, că ați discutat despre tema inovațiilor. Am două întrebări. Ați spus despre, ați vorbit despre alocarea de mijloace, că uh, alocarea se efectuează în mod uh, foarte clar și că la EFRE nu există probleme, dar ați putea să spuneți în fața comisiei noastre unde ar putea să apară probleme la nivel regional cu alocarea de fonduri. De asemenea, în ceea ce privește perioada trecută, Curtea de conturi a făcut niște comentarii destul de dure și aș vrea să vă întreb dacă există deja o estimare privind raportul Barca. Cum credeți că se poate merge mai departe acolo? Mulțumesc, domnule președinte, domnul Franz Obermeier. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar Han, pentru expunerile foarte clare. Am, totodată, am o rugăminte, o întrebare și o dorință totodată. Uh, În ceea ce privește strategia pentru bazinul Dunării, cum am putea să legăm proiectele pentru bazinul Dunării și cum am putea să prezentăm aceste informații colegilor noștri, mai ales rezultatele conferințelor organizate pe această temă. Cred că ar fi foarte interesant să primim un pachet informativ pe această temă. Cred de asemenea că este nevoie să intrați mai mult în detaliu în ceea ce privește ajutoarele regionale și tăierea ajutoarelor regionale. Cum uh, procedați la acest capitol? Dumneavoastră spuneți că nu se ajunge la uh, renunțarea la ajutor regional și concret mă gândesc la Grecia. Spuneți că nu se ajunge în niciun caz la așa ceva. Uh, de asemenea, se discută despre cofinanțare pentru a înlocui mari părți ale uh, lacunelor financiare. Vreau să știu însă, în 14 aprilie, comisarul Rein a spus foarte clar că nu trebuie să speculăm că se va ajunge la uh, cei care păcătuiesc foarte mult cu deficitul bugetar și uh, că nu se va ajunge la tăierea fondurilor. Vreau să știu ce se întâmplă. Următorul vorbitor. Herr Comisar, ich habe drei Die erste... Domnule comisar, am și eu câteva scurte întrebări. În primul rând, ce dorește să facă Comisia pentru a prelua cele 30 de programe operaționale din cele 430, pentru că, iată, aceste programe sunt toate programe care implică mai multe țări, deci sunt programe de coeziune teritorială. Asta este prima întrebare. A doua întrebare? Acum ne aflăm la N plus 3. Întrebarea mea se referă la faptul că acum, iată, registrăm o viteză de două ori mai scăzută față de perioada anterioară, o uh, viteză scăzută cu 30% față de 2006. Ce se va întâmpla dacă se va continua tot așa? Da, ați făcut foarte multe, ați plătit un avans de 30 de miliarde, dar dacă viteza rămâne atât de mică, ce veți face atunci? Și următoarea, ultima întrebare, se referă la raportul Barca. Ce se întâmplă cu acesta? Uh, dacă, vreau să știu dacă veți lucra cu acest raport în continuare sau nu. Vă mulțumesc. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Zwrócił pan uwagę... Mulțumesc. Domnule comisar, ați spus că statele membre ar trebui să aplice obiectivele politicii Comisiei și înțeleg că acest lucru se petrece deja. Aș vrea să știu știu cât de mare este angajamentul statelor membre în ceea ce privește politica regională și politica de coeziune. Și nu vorbesc despre finanțarea Uniunii Europene, ci despre cofinanțare. Am reu... Știm că dacă am monitoriza mai bine acest fenomen, am putea să ne definim mai bine politica viitoare. La ora actuală ne bazăm doar pe finanțele Uniunii Europene. În uh, țările mai vechi, strategia 2020 se implementează din bugetele statelor membre, însă dacă lucrurile continuă așa, uh, disproporțiile vor crește. Mulțumesc. Două întrebări și o sugestie. În primul rând, aplicarea politicii 2007-2013. Credeți că ar trebui să se schimbe sistemul de implementare în timpul perioadei de implementare? Mai e nevoie de modificări? Și a doua întrebare, care este situația Fondului Social European? Comisia consideră că acest fond ar trebui să țină de politica de coeziune? Și în ceea ce privește cel de-al cincilea raport, aș vrea să știu dacă ne putem aștepta la o propunere de sistem pentru viitor sau doar la niște observații preliminare. Și o sugestie, domnule comisar. am vrea să ne explicați strategia pentru țările Baltice și pentru zona Dunării. Pentru că există foarte multe așteptări în ceea ce privește fondurile și aș vrea să știm dacă vorbim despre o nouă strategie a Uniunii Europene sau despre un nou program pentru obiectivul 3. Domnule comisar, politică de coeziune, conectivitate, mobilitate și uh, un nor de cenușă, având în vedere pierderile economice și sociale uriașe și faptul că există proiecte uriașe de infrastructură în China și în Statele Unite, ne putem imagina ca pe viitor Uniunea Europeană să lanseze proiecte majore de infrastructură, cum ar fi linii de trenuri de eh, mare viteză, Viena, București, eh, Marea Neagră și alte astfel de proiecte pentru a crește conectivitatea în Europa și pentru a evita situația în care eh, suntem mobilitatea este redusă din cauza imposibilității decolării avioanelor. Mulțumesc. O să mă străduiesc să fiu succint în ceea ce privește prima întrebare. Nu pot să vă ofer uh, date concrete pentru că diferă de la o regiune la alta, dar ca sume putem să constatăm faptul că în mod clar există proiecte în domeniul cercetării și inovațiilor, proiecte care uh, sunt foarte importante și există și proiecte privind IMM-urile. Iată, aceste două categorii de proiecte funcționează în diferite țări cu diferite uh, motive pentru implementarea proiectelor. L-am rugat pe Maurizio Barca și îți mulțumesc, Danuta, că l-ai descoperit pe acesta. Îl uh, voi uh, consulta și pe viitor și voi dori să lucrez pe mai departe cu raportul său. Acesta va avea viitoare conferințe cu părțile direct interesante și va mai face un raport privind observațiile ce le poate face la aceste reuniuni. În ceea ce privește bazinul Dunării, există o serie de propuneri pentru că știm că avem nevoie de o strategie unitară și trebuie să ne concentrăm pe anumite teme legate de bazinul Dunării. Nu avem uh, niciun motiv să fim exhaustivi și să încercăm să ne axăm pe prea multe lucruri deodată. Știu, discutăm despre probleme regionale cu specific regional care nu pot fi uh, soluționate doar uh, ancorându-le la nivel macroregional. După cum spuneam, este foarte important să existe o comunicare la nivel macroregional și găsirea de soluții la nivel macroregional, astfel încât să se poată acționa în caz de nevoie pentru soluționarea conflictelor bilaterale, pentru că acestea să se soluționeze mult mai ușor astfel la nivel macroregional. Încă o dată, domnule Obermeier, țin să vă spun că în ceea ce privește acei păcătoși cu deficitul bugetar, nu s-a prevăzut o finanțare crescută în acest sens, ci doar am apărat uh, poziția potrivit cărea finanțarea structurilor, structurală ar trebui să meargă mai departe, așa cum a mers până uh, acum, astfel încât să asigurăm pe mai departe, absorpția fondurilor, angajamentul, răs absumarea răspunderii și așa mai departe. Sigur, există în cadrul politicii de coeziune și posibilitatea de a interveni uh, uh, și de uh, a acționa împotriva acestor păcătoși cu deficitul bugetar, dar eu sunt de părere că trebuie să impulsionăm regiunile totuși și apăr credința și convingerea că acum, în ceea ce privește pe acești păcătoși, uh, nu trebuie să le alocăm acestora bani în plus. Nu, trebuie să reușim să separăm aceste două domenii. La capitolul coeziunii teritoriale și implementării de programe la acest nivel, într-adevăr, este dificil să acționăm la acest nivel. Ceea ce pot să constat este că implementarea proiectelor a crescut. Există un proces de accelerare a implementării acestor proiecte și a adoptării acestora. Domnule Olenciac, dumneavoastră ați discutat despre tema adiționalității și, într-adevăr, și la acest capitol trebuie să existe cofinanțare pentru că țările își manifestă angajamentul, un angajament de a veni cu plăți adiționale care nu au însă legătură cu cofinanțare. deci vin pe lângă aceasta și, sincer să fiu, acest uh, aspect a fost deja a priori unul ambițios și cu siguranță acum, prin prisma crizei economice și financiare, nu știu exact unde ne situăm dacă ne mai situăm uh, în punctul în care credeam că ne aflăm înainte de criza economică. Deseori am spus că pentru această perioadă au fost luate foarte multe măsuri și acum nu trebuie decât să le implementăm pentru a vedea dacă funcționează. De la colegul Ander am auzit că pe viitor fondurile structurale trebuie să fie în continuare implementate și că trebuie să ne îndreptăm în această direcție, după cum am spus despre raportul de coeziune și politica de coeziune, e bine, trebuie să informăm pe toată lumea cu privire la acest domeniu, dar în ceea ce privește viitorul acestei politici, lansăm o propunere de discuție. În ceea ce privește ultima întrebare, cu proiectul privind liniile TGV, sigur că este vorba despre niște ambiții care stau la baza acestora. Trebuie să vedem însă exact ce probleme apar la sol, on the ground. Trebuie să vedem exact uh, cum putem să fim eficienți, mai ales atunci când este vorba despre realizarea unor proiecte simultan, pentru că nu putem să ajungem la situația în care într-o țară avem o linie TGV, pentru ca imediat în continuarea acesteia să avem doar uh, căi ferate deficitare. Președinta. Aș vrea să îi rog pe deputații care pot uh, renunța să pună la o întrebare să o facă și cei care țin neapărat să pună o întrebare să nu depășească 30 de secunde. Simon Peter. Cele trei întrebări ale mele se referă la dimensiunea urbană a dezvoltării regionale. În 1999 2006 am avut o inițiativă Urban 1 și apoi cealaltă Urban 2. Am avut proiecte pilot foarte scumpe, dar rezultatele au fost bune. Știu că aceste rezultate ar trebui să fie diseminate pentru ca la nivel regional să poată fi regăsite în ceea ce privește ecologia, economia, uh, dimensiunea socială ale proiectelor urban. Știu că acestea au fost foarte importante. Marile regiuni, știu că așa a fost cazul în Germania, nu au luat însă în seamă proiectul acesta pilot și iată avem un experiment foarte scump motiv pentru care ar fi foarte important ca din 2014 să stipulăm că trebuie să aibă loc o diseminare obligatorie a acestor rezultate pozitive ale proiectului pilot. Care este opinia noastră? A doua întrebare se referă la colaborarea regională în interiorul statelor membre. Avem niște interfețe uh, între metropole și între celelalte regiuni din jurul acestora. Vreau să știu cum reușiți să uh, abordați uh, o mai bună comunicare între aceste regiuni? Și a treia întrebare, în cadrul statelor membre constatăm foarte des că există situația în care, la nivel regional, de exemplu, regiunea din care vin eu are 2,3 milioane de locuitori care se, sunt situați în trei regiuni. Vreau să știu uh, însă cum uh, se pot crea programe pentru aceste regiuni Uh, și pentru ca acestea să comunice mai bine cu altele și cu alte state membre. Vreau să știu care este abordarea noastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Sofia Cuni. Merci, Madame President. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule comisar, în primul rând, vă mulțumesc încă o dată că ați venit uh, în Franța imediat după furtună. Gestul dumneavoastră a fost foarte apreciat și uh, poporul francez vă mulțumește. Domnule comisar, aș vrea să vă spun trei lucruri. În primul rând, nu am înțeles uh, bine răspunsul noastră la întrebarea legată de Erasmus. Jean-Marie Dupuy a făcut un raport uh, remarcabil cu privire la in... programul Erasmus pentru actorii locali. A fost foarte bine acceptat uh, de parlamentari. Eu am pus o întrebare scrisă și ați răspuns spunând că Ecotec Ecoris, o societate de consultanță, lucrează la o evaluare a interesului, a valorii adăugate a acestei politici și că primele elemente care rezultă în această analiză sunt pozitive. Aș vrea să știu care este situația astăzi și care este viziunea dumneavoastră în ceea ce privește acest program Erasmus pentru actorii locali, care mi se pare esențial. O altă întrebare legată de politica orașelor. În cadrul unei audieri ne-ați spus că doriți să aplicați o adevărată politică a orașelor. Care sunt axele la care reflectați atunci când vine vorba despre politica orașelor? Și a treia întrebare, mai degrabă o sugestie, timp de 15 ani în Franța am aplicat politica de dezvoltare regională și fondurile structurale europene și vă pot asigura că este o politică care ne permită să concretizăm foarte clar intervenția europeană pe teritorii și este politica care va permite apropierea cetățenilor de Europa. Politica aceasta este greu de aplicat și câteodată imaginea sa este dificilă pentru că dosarele legate de fondurile structurale sunt complexe, sunt greoaie, politica aceasta este unor contraproductivă atunci când vine vorba despre imaginea Uniunii Europene. De aceea este important să punem accentul pe transparență, domnule comisar, însă este important și să nu uh, instituim prea multe controle, pentru că prea multe controle omoară în fașă acțiunea și prea multe proceduri pun sub semnul întrebării imaginea pozitivă de care se bucură politica regională în teritoriu. Vă mulțumesc. Doamna Kadenbach. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Sunt de acord cu antevorbitoarea mea, cu doamna Ocuni. Cred că în ceea ce privește politica de coeziune, după cum a spus și domnul comisar, avem nevoie de un marketing mai eficient. Toți cei de aici din încăpere știu ce însemnătate are politica de coeziune, dar dacă este să întrebăm la nivel regional ce înțeleg cei de acolo politica de coeziune, vom vedea că nu știu foarte multe lucruri. Și eu vin tocmai dintr-o astfel de regiune uh, și știu ce vorbesc. Deci, țin să vă spun că aspectul și intenția europeană se pierde undeva pe drum. Cred că dacă ar fi să discutăm de viitor politici de coeziune, trebuie să implicăm mai mult cetățean pentru că acesta să înțeleagă ce se întâmplă și ar trebui să investim bani, fonduri și în acest sens pentru ca Europa să crească odată cu cetățenii săi. După cum a spus domnul comisar, nu trebuie să discutăm despre sponsorizări, ci despre investiții, dar nu investiții doar într-o regiune concretă, ci investiții care la final să se soldeze cu ceva bun de care să profite Europa întreagă, cu toți cetățenii acesteia. Deci cred că este foarte clar, avem nevoie de niște concepte de marketing clare, pe lângă cele tehnice de implementare a politicii de coeziune, astfel încât ca toată, astfel încât toată lumea să recunoască sensul politicii de coeziune. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Patrick Tiroin, acum. Are cuvântul, spune președinta. You are not here, I understand. Uh... Înțeleg că nu e prezent. ah, ba da, mă scuzați. Negociatorii comisiei sunt pe care să finalizeze la ora actuală uh, un acord comercial cu Peru și Columbia. Politica comercială a Uniunii Europene în legătura cu starea cu Caraibele uh, sacrifică uh, uh, eforturile sale pentru dezvoltarea acestei regiuni de ce deci să avem o strategie pentru anul, anul 2020 dacă nu există niște măsuri coerente? Asta a fost prima întrebare. A doua, comunicarea, intervine comunicarea între serviciile comisiei și la ce nivel sunteți consultat, domnule comisar? Mulțumesc! Mulțumesc și acum, domnul Matula. Vreți la o singură întrebare foarte scurtă noi, uh, membrii în Parlamentul European, de multe ori ne exprimăm așteptările pe care le avem față de Comisie și chiar poziții critice. Pentru a continua, sau în contextul colaborării excelente pe care dumneavoastră, domnule comisar, și echipa dumneavoastră o continuați cu Comisia de Dezvoltare Regională, îmi permit să vă întreb. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la noi, membrii în Parlamentul European, în special în ceea ce privește flexibilitatea în domeniul fondurilor structurale la care ați făcut referire. Mulțumesc! Ricardo Cortez Mulțumesc. Mulțumesc. Politica de coeziune este absolut esențială și în proiectele comunitare actuale, aceasta este într-adevăr o politică foarte importantă și una pe termen mediu și lung. Cred că e foarte important ca strategia Europa 2020 să încadreze aceste strategii regionale. Și asta deoarece politica de coeziune este folosită pentru a construi Europa. Și trebuie să recurgem, deci, la autoritățile de la acest nivel. Întrebarea mea se referă la instrumentele pe care intenționa să le folosiți pentru a construi mai mult Europa pe baza acestor uh, baze. Mulțumesc! Domnul Textera. Mulțumesc! Întrebarea mea se referă la mm, cheltuirea banilor în legătură cu proiectele durabile sau mai puțin durabile. În februarie ne-am uh, confruntat cu un adevărat uh, dezastru și uh, credem că era cazul să se manifeste mai în solidaritatea Săptămâna trecută Portugalia a luat legătura cu Comisia, vorbim de, o, de pagube care totalizează 1,8 milioane de uh, euro în 2006 am primit 198 uh, de milioane. Acest uh, dezastru care a avut loc în uh, câteva ore a, a uh, produs niște pagube foarte mari și este nevoie de fonduri importante pentru a asigura reconstruirea. Vorbim de 1,8 uh, miliarde. Va trebui să reconstruim va trebui să refacem sistemele de, de irigare Eh, este vorba de o sumă de 300 de eh, milioane de euro. Dacă comparăm aceste sume cu pagubele care s-au produs eh, și felul în care banii sunt canalizați prin fondurile de, de solidaritate, suntem nedumeriți nu vrem neapărat să vă criticăm, ci vrem să vă întrebăm dacă doriți să discutăm într-adevăr aceste politici în cadrul Comisiei. Poate că va fi nevoie să ținem seama și de faptul că trebuie să modificăm uh, aceste lucruri astfel încât, în momentul în care trebuie să punem în practică aceste politici, trebuie să fim mai flexibili, mai uh, agili. Mă întreb de asemenea dacă nu pot fi cumva devansate plățile. Uh, asta este un alt aspect care trebuie abordat și cred că Comisia ar trebui să reflecteze aici. Mulțumesc. Și acum, domnul comisar, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește urbanizarea, spațiul urban și zonele din jurul complexelor urbane, este foarte important să facem diferența. Există orașe mari, există metropole, există tensiuni în dif- între diferitele uh, astfel de medii urbane dar în ceea ce privește proiectele urbane, trebuie să mărturisesc că am avut experiențe plăcute cu programele referitoare la acestea și în ultimul timp uh, țin să spun că uh, anumite proiecte au rămas însă la nivel uh, mediu regional, nu au ajuns chiar la orașe, de exemplu în ceea ce privește Olanda și Rotterdam, Acolo se desfășoară propri, acolo acestea își desfășoară propriile proiecte care uh, cuprind în mod firesc și Rotterdamul. Deci trebuie să vedem cum anume vom reuși să abordăm aceste medii fără a recurge la programe adiționale, pentru că la urmă mai avem suficiente programe la dispoziție. Pe de altă parte, trebuie să fim atenți ca pe viitor uh, să uh, abordăm totuși cu programele ce le avem anumite puncte cheie legate de mediile urbane. În cadrul unei țări știm foarte bine că nu totul se poate, se poate rezolva de sus în jos pe acest nivel, ci câteodată este nevoie de o altă abordare. cu siguranță există situații în care se poate simplifica această soluționare a problemelor, nu neapărat de sus în jos. Doamna Ocuni, uh, mă refer la ceea ce ați spus dumneavoastră acum, nu pot decât să-mi exprim opinia cu privire la programul Erasmus și să spun că, într-adevăr, cred că acesta face sens cred că acesta trebuie să fie operațional și să funcționeze. Uh, mâine vom discuta mai mult despre acest subiect. În ceea ce privește strategiile de marketing și de vânzare, în direcția generală am discutat despre acest subiect, am și creat o, o documentație pe marginea acestui subiect pe care o veți primi și dumneavoastră. Cred că există uh, 150 de proiecte diferite și foarte concrete în, în statele membre pe acest subiect. Este vorba așadar de un dosar destul de stufos pe care dumneavoastră puteți să îl utilizați în circumscripțiile dumneavoastră, astfel încât să arătați cetățenilor ce se întâmplă. Pentru că, iată, avem un material bun de folosit pentru marketing. Acum ajung și la tema așteptările ce le avem de la deputați. La urma urmei este vorba și despre faptul că dumneavoastră, cei de la Bruxelles, de la Strasburg, aveți datoria ca prin intermediul rețelelor în care sunteți implicați să vă asigurați de faptul că politica de coeziune va menține standardul pe care l-am atins și pe viitor viitor. Acest lucru trebuie să fie valabil din punctul de vedere al uh, nivelului de dezvoltare atins și trebuie ca astfel, la nivel regional, să se asigure această implementare a politicii de coeziune. Cred că este foarte bine să implicăm și pe cei responsabili la nivel național pentru a le atrage atenția asupra zonelor cu deficiențe, asupra zonelor în care Iată, se înregistrează neconformități. Uh, în ceea ce privește și dezvoltările ulterioare, um, vom vedea că acestea au crescut, dar în tratatul de la Lisabona se menționează foarte clar că regiunile ultraperiferice Um, trebuie să fie luate în calcul, trebuie să fim sensibilitați, uh, să sensibilizați cu privire la acestea. În ceea ce privește proiectele de ajutorare, um, cu siguranță va trebui să purtăm o dezbatere pe marginea acestui subiect. În anul 2005 a existat o propunere de revizuire din partea Comisiei, care a fost sprijinită de Parlament, dar nu și de Consiliu. Cu președinția spaniolă am reușit să iau și eu contactul în vederea unei noi încercări de a ajunge la o revizuire. Poate că astfel vom reuși să ne atingem obiectivul. Sigur, discutam despre solidaritate, dar uh, solidaritatea nu ar trebui să fie un instrument care să stea tot timpul rapid la dispoziția celorlalți, ci mai degrabă ar trebui să vedem cum anume putem să dezvoltăm instrumente care să poată fi utilizate pentru comunitatea solidară europeană. Însă, solidaritatea în sine a fost uh, gândită pentru chestiuni extrabugetare, de fapt. Și trebuie să fim foarte atenți cu această chestiune, pentru că mereu dacă discutăm despre uh, aceste proceduri, atunci trebuie să avem acordul Parlamentului, al Consiliului, al Comisiei și așa mai departe. Uh, deci, acum nu pot să vă răspund direct la această întrebare pentru că nu am informații suficiente la dispoziția mea. M-am întâlnit însă cu domnul Șatin care mi-a spus că trebuie să vedem ce se întâmplă în Portugalia, din câte știm noi, acolo transferarea uh, fondurilor la nivelul politicii de coeziune știu că este bună, trebuie doar să vedem cum se va merge pe mai departe. În această tematică încadrăm, desigur, și discuția uh, mediului urban cu uh, mediilor anexe. Trebuie să vedem exact cum vom utiliza programele ce ne sunt puse la dispoziție pentru a acționa și la nivel subregional. Odată avem raportul dumneavoastră pentru a face aceast, acest lucru și avem și Cartea Albă a Comitetului Regiunilor și în baza acestora trebuie să progresăm. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Cred că pot să vă spun că vă mulțumim din partea tuturor colegilor pentru răspunsurile dumneavoastră foarte complete și utile. De asemenea, sper că și dumneavoastră ați eh, reușit să simțiți care sunt preocupările colegilor noștri din eh, Comisia de Dezvoltare Regională și sper că vom avea ocazia să continuăm această discuție. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, dear colleagues, we, we don't have any... Dragi colegi, nu avem pauză. Așa că vă rog foarte mult, cei care vreți să plecați, care trebuie să plecați, să o faceți în liniște. Trecem la punctul 5. Doamna Ramona Mănescu este aici, alături de noi. Este vorba de o mini-audiere și o să încep cu o scurtă introducere. Sper că toți colegii sunt uh, prezenți, astfel încât să putem începe audierea. Doamna Mănescu, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamna președintă ținând cont de faptul că uh, suntem uh, în întârziere, o să încerc să, să am o intervenție cât mai scurtă cu privire la uh, inițiativa de, uh, privind buna guvernanță. Uh, am să vă spun câteva cuvinte despre documentul de lucru care cuprinde două părți complementare, una în care ne-am propus să analizăm Carta Albă a bunei, uh, a privind guvernanța pe mai multe niveluri, Carta Albă care a fost adoptată de Comitetul Regiunilor în luna iunie anul trecut, iar a doua parte se, va, se referă la analizarea mecanismelor uh, uh, gestiunii cu diferitele responsabilități, responsabilități ce revin atât Comisiei cât și statelor membre. În ceea ce privește prima parte a documentelor, documentului veți observa că raportul prezintă o serie de evaluări și recomandări pe marginea uh, propunerilor prezentate în Cartea, Carta Albă, Cartea Albă și am să menționez doar uh, câteva dintre ele, cele care uh, mi s-au părut uh, esențiale. Acestea sunt uh, importanța dimensiunilor orizontale Uh, și verticale ale bunei guvernanțe pe mai multe niveluri și aici mă refer la cooperarea dintre diferitele niveluri de, de, ale autorităților pe diferite niveluri ale guvernanței, uh, din punct de vedere economic și social, dar și cooperarea între actori pe același nivel, uh, toate aceste cooperări fiind extrem de importante în sensul eficienței la toate nivelurile și a abordării integrate a politicilor uh, uh, de coeziune. Un alt aspect îl reprezintă necesitatea definiției, unei definiții clare a principiului parteneriatului, definiție care nu există în momentul de față, și implicit a punerii efectiv în uh, aplicarea acestui principiu și cred că în felul acesta am facilita instituirea unor parteneriate reale cu autoritățile regionale și locale. Uh, cred că este deosebit de important în acest fel să asigurăm consolidarea consultărilor și a dialogului permanent uh, cu nivelul local încă de la începutul negocierilor pe marginea dezbaterilor la nivelul Uniunii. Un alt aspect îl reprezintă o mai bună exploatare a potențialului coeziunii și cooperării teritoriale. Credem că Implicarea actorilor locali și regionali în îndeplinirea obiectivelor Uniunii este o condiție absolut necesară pentru a uh, eficientiza aplicarea coeziunii teritoriale. În plus, cred că rolul esențial al, uh, cooper al uh, cooperării teritoriale în atingerea obiectivelor strategiei 2020 a fost deja evidențiat în uh, multe dintre răspunsurile date în cadrul recentei uh, consultări publice. Uh, instrumente precum Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială și pactele teritoriale europene bazate deja pe experiențele urban și lider, cred că ar trebui să fie promovate ca instrumente de, de instituirea unor sisteme de guvernanță transfrontalieră dar și de asigurarea uh, diferitelor politici la nivel regional și local. Un alt aspect uh, foarte important și mereu discutat aici este uh, acela al simplificării normelor la nivel comunitar, dar și național. Aceasta reprezintă o condiție prealabilă pentru o mai bună guvernanță în politica de coeziune și am văzut că recentele modificări ale regulamentului general și ale regulamentului FEDER au reprezentat deja pași importanți în această direcție, însă cred că această simplificare nu ar trebui să fie legată doar de un eveniment temporar și ieșit din comun, așa cum, cum este criza economică. De asemenea, necesitatea uh, continuării programului Erasmus pentru reprezentanții locali și regionali, așa cum am uh, Uh, am precizat și mai devreme în uh, intervenția mea, uh, cred că, pe de o parte, trebuie să asigurăm alocarea unor fonduri suficiente în cadrul viitoarelor negocieri privind bugetul, iar, pe de altă parte, trebuie să luăm măsurile necesare chiar și prin intermediul Comitetului Regiunilor, în vederea consolidării legăturilor pe care le avem permanent cu autoritățile locale și regionale. De asemenea, este foarte importantă elaborarea unei carte privind guvernanța pe mai multe niveluri, deoarece cred că un astfel de instrument uh, poate reprezenta un, uh, un astfel de document poate reprezenta un instrument uh, bun în dezvoltarea unei înțelegeri reciproce a guvernanței europene. În cea de-a doua parte a raportului am analizat mecanismele de gestiune, căutând soluții în vederea îmbunătățirii sistemului deja existent, în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor. Așa cum este deja prevăzută în prezent monitorizarea din partea Comisiei, cred că aceasta este insuficientă și nu poate locui sistemele ineficiente de control de la nivel național, care persistă încă pe parcursul întregii perioade de programare. Cred că rolul de audit al Comisiei ar trebui să fie mai puternic la începutul programelor, iar nivelul național ar trebui să joace un rol mult mai important în timpul fazei de punere în aplicare a acestor programe. Controlul pe parcursul punerii în aplicare trebuie să fie îmbunătățit exact prin potențarea verificărilor ad hoc, dar și prin sporirea ă, asistenței ă, în cazul controlului la primul nivel realizat de autoritățile de management pentru a corecta astfel acele neregularități într-o manieră rapidă și pentru a scădea astfel rata uh, globală de uh, eroare. Formarea și îndrumarea din partea Comisiei ar trebui să se concentreze mai mult asupra acestui nivel la care se înregistrează cel mai mare procentaj de eroare și, îndeosebi asupra acelor sectoare precum cheltuieli neeligibile și achiziții publice, în care este detectat cel mai mare uh, procentaj de neregularități. Prin urmare, normele ar trebui să fie simplificate pentru a asigura proceduri mai accesibile pentru utilizatori, dar trebuie să uh, avem în vedere și faptul că ar fi o modalitate foarte bună de a nu descuraja beneficiarii potențiali de la participarea la proiecte. Pe lângă aceste măsuri luate prin planul de acțiune, Cred că ar trebui intensificate și alte inițiative, cum ar fi consolidarea asistenței uh, oferite de comisie autorităților de management, dat fiind faptul că majoritatea erorilor apar exact la primul nivel de control. Uh, foarte important asigurarea unei mai bune coordonări între nivelurile de control existente pentru a evita pe viitor dublarea auditurilor și supracontrolul, cu care în momentul de față beneficiarii se confruntă, potențialul instrumentelor de inginerie, inginerie financiară, mai ales Jeremy și Jaspers, ar trebui dezvoltate în continuare pentru a, a permite uh, elaborarea de proiecte strategice, atât calitative cât și cantitative, și respectiv participarea actorilor și a capitalurilor private la proiectele europene. De asemenea, uh, un lucru care a fost uh, deseori invocat de, de beneficiari și de autoritățile locale se referă la o mai bună coerență și la flexibilitate, flexibilitatea normelor diferitelor fonduri la nivel comunitar pentru a permite o abordare integrată a acestor fonduri. Uh, eu am să, am să mă opresc aici și am să Uh, probabil că o să uh, aibă intervenții și invitații noștri. Mulțumesc! Thank you very much. And now, Mulțumesc uh, foarte mult pentru această prezentare. Avem trei invitați pe care doamna Mănescu și com comisia noastră i-a invitați. Este vorba de doamna Jiburdani, partea conferinței regiunilor maritime periferice, o avem pe doamna Carola Gunarsson eh, din partea Consiliului Municipalității Europene și a Regiunilor Europene și pe domnul Luke Hendricks din partea Asociației Europene a Micilor Întreprinderi. Eh, așadar, vă rog să luați cuvântul și să ne spuneți care, este, care sunt comentariile dumneavoastră. V-aș ruga de asemenea să vă limitați fiecare la 10 minute. și o să începem uh, cu doamna Gurdan. Uh, vreau, în primul rând, să-mi cer scuze în numele doamnei Eleni Mariano, care nu a reușit să ajungă la Bruxelles și mi-a cerut să o înlocuiesc. De asemenea, doresc să mulțumesc și doamnei Mănescu, uh, care ne-a permis conferinței noastre să ia cuvântul în această adunare. Pe scurt, o să vă spun ceea ce intenționa să vă spună doamna Mariano. În primul rând, Conferința regiunilor uh, periferice maritime a Europei reunește 160 de autorități regionale europene, în principal din uh, statele membre, dar și din uh, statele învecinate. O asociație care a împlinit 36 de, 37 de ani și care se străduiește să promoveze rolul autorităților regionale în aplicarea politicilor comunitare și să atragă atenția asupra impactului teritorial al acestor politici. În ultimii 25 de ani, în mod special, uh, activitatea noastră a permis să schimbăm imaginea autorităților uh, regionale uh, la nivel european. Înainte, imaginea era în special de autoritate care tot timpul cerea fonduri instituțiilor comunitare. Astăzi, iată că imaginea s-a schimbat, autoritățile sunt percepute ca fiind adevărați parteneri uh, care au câștigat experiență și uh, cunoaștere în aplicarea acestor politici, în special în cadrul politicii de coeziune de care vorbim astăzi. Așadar, cât privește gestiunea și controlul, Sigur că mulțirea partenerilor a condus la creșterea activității de evaluare și mai control, care au devenit mai complicate. Este însă esențial să nu credem că asta este un motiv care să justifice uh, un pas înapoi în ceea ce privește mecanismele de bună guvernanță și mecanismele financiare care au fost dezvoltate de-a lungul timpului în cadrul fondurilor structurare. Nu trebuie să uităm că această politică tocmai permite uh, Uniunii Europene să se dezvolte. Deci această politică este cea care face ca Europa să fie vizibilă în fața cetățenilor săi, în special astăzi într-o situație de criză, când uh, acest lucru e foarte important. Uh, ca să revenim la propunerile mai concrete, ei bine, Credem că construirea, construcția Europei se bazează pe capacitatea sa de a implica această, aceste teritorii și de a garanta uh, diversitatea și respectul uh, diversității. Uh, nu vrem să reducem Uniunea Europeană la un simplu spațiu economic uh, care nu ține seama de celelalte dimensiuni. Cât privește guvernanța, Există, după părerea noastră, riscul de recentralizare a gestionării politicii regionale și a fondurilor structurale la nivelul Comisiei Europene. Poate că, într-adevăr, procedurile ar fi mai simple, poate, dar Eh, asta ar însemna că până la urmă Europa să nu se mai regăsească atât de bine la nivelul teritoriilor și am eh, ajunge la o slăbire a legăturii cu cetățenii care ar pierde înțelesul eh, acestor politici. Există categoric o marjă de progres cât privește gestionarea politicilor regionale astăzi. Deci există o miză aici și credem că aici, pentru o integrare europeană mai puternică pe care ne dorim, am făcut niște propuneri în cadrul consultărilor cu privire la Cartea Albă, eh, care a avut loc eh, din partea Comitetului Regiunilor la sfârșitul lui 2009. Ei bine, propunerile se bazează pe pactul teritorial european, deci un principiu politic. Deci un pact între teritoriile europene, statele membre și Comisia Europeană. După părerea noastră, acest pact teritorial european îmbracă o formă concretă pe baza a două instrumente. Primul ar fi semnarea unui acord politic cu privire la imaginea, obiectivele și prioritățile strategiei care astăzi devine strategia Europa 2020. Este vorba de un acord care trebuie semnat de Comisia Europeană și uh, totalitatea uh, autorităților regionale europene. Pe baza acestui pact, aceste autorități regionale se angajează să pună în practică obiectivele acestei strategii în, uh, cu respectarea propriilor competențe. Avantajul este aceea de a uh, întări sentimentul de apartenență la această strategie și uh, de a garanta o mai bună coordonare a politicilor la toate nivelurile de uh, guvernare în uh, Europa. Cea de-a doua dimensiune a Pactului Teritorial European vizează politica uh, de coeziune și politica regională. Aici uh, propunem o contractualizare, adică un contract care să implice autoritățile regionale și care, în funcție de mecanismele instituționale naționale, poate să fie fie bilateral, deci între comisie și direct autoritățile regionale respective, fie trilateral sau tripartit, adică comisie, statele membre și autoritățile regionale. Pe baza acestui acord politic și acestui contract apar două mecanisme de guvernare multinivel care nouă ni se pare că prezintă o serie de avantaje, trei, Primul este acela al sporirii răspunderii. Deci dacă o regiune devine răspunzătoare pe baza contractului, devine răspunzătoare și din punct de vedere juridic și politic, și uh, se va strădui și mai mult să pună în practică cât mai efectiv, uh, eficace cu putință sarcinile care îi revin cu obiectivele strategice ale Uniunii Europene. Această responsabilizare reprezintă și un mecanism de încredere reciprocă care se creează între Comisia Europeană, statele membre și autoritățile internaționale. Al doilea avantaj al responsabilizării Uh, este legat de cealaltă fațetă a medaliei, pentru că credem că este singura metodă de a conduce la o simplificare, pentru că e vorba de o încredere la nivelul actorilor uh, regionali și naționali, de, de o latitudine mai mare acordată Comisiei de a lua măsuri prioritare pe axa strategică și nu de a se pierde, de a se de risipi, eh, de a-și pierde vremea cu controle din care nu mai poate să iasă și să progreseze. Deci responsabilizare, simplificare, iată cele două fațete, fețe ale aceleași eh, medalii și care se leagă de creșterea eficacității politicii regionale care uh, Astăzi uh, se adresează mm, actorilor europeni mai mult ca niciodată, atunci când căutăm cu toții să ne redresăm economic și să reluăm creșterea economică. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc! Doamna uh, Carola Gunarson, acum vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că m-ați invitat ca reprezentant a Consiliului Municipalităților Europene și a regiunilor să particip la această audiere. Doresc în primul rând să felicit eh, raportoarea pentru acest raport foarte promițător și care, după părerea noastră, include niște aspecte foarte importante. În numele Consiliului pe care îl reprezint, Vreau să fac câteva comentarii foarte concrete pe marginea documentului. În primul rând, raportul menționează uh, dispozițiile tratatului de la Lisabona cu privire la respectarea autoguvernării locale și regionale uh, și principiul subsidiarității dar aceste principii categorică trebuie să se aplice în practică, eh, atât în eh, gândirea lor, cât și în executarea politicilor și legislației comunitare. De aceea, Consiliul pe care îl reprezint salută felul în care raportoarea se concentrează asupra implicării actorilor locali și regionali, în special în etapa prelegislativă. legislativă este absolut esențial să implicăm autoritățile locale și regionale în această discuție, pentru că ele nu trebuie percepute doar ca executante ale politicilor europene și regionale. Consiliul pe care îl reprezint salută de asemenea sprijinul puternic pe care îl acordă raportul parteneriatului acest principiu al parteneriatului însă trebuie să fie pus în practică așa cum se cuvine. Prin urmare, eh, dorim să recomandăm, eh, să recomandăm raportare, să recomande eh, Comisiei să acorde mai multă atenție aplicării acestui principiu al parteneriatului de către statele membre. Salutăm Uh, felul în care raportoarea se adresează uh, comisiei cu privire la uh, atingerea obiectivelor. A venit într-adevăr timpul să luăm măsuri și să ne bazăm pe exemplele și practicile bune care există deja și să găsim noi metode pentru a atinge aceste obiective. Acest lucru este foarte relevant în ceea ce privește viitorul politicii de coeziune, dar și în legătură cu strategia Europa 2020. Salutăm de asemenea faptul că raportoarea susține simplificarea regulilor și a procedurilor. După părerea noastră, acesta este un aspect esențial și care ar putea fi subliniat chiar și mai mult în cadrul raportului. Din nefericire, până acum, metodele de mai bună legiferare nu au produs rezultate la nivel eh, local eh, și regional pentru a reduce povara administrativă. Problema eh, nu este vorba neapărat de, de erorile care apar datorită regulilor complicate, ci și de faptul că autoritățile locale și regionale Uh, sunt de multe ori uh, descurajate să mai uh, solicite fonduri datorită regulilor foarte complicate. Am avut și eu exact aceeași experiență în discuția mea pe care am purtat-o cu IMM-urile și cu agenții din economie. și cred că acest lucru ar putea fi subliniat și mai mult în cadrul raportului. Raportoarea subliniază foarte mult sistemul de control al politicii de coeziune. Sigur că noi uh, susținem uh, cu tărie un control eficace al cheltuielilor. În același timp însă ne frământă foarte tare uh, uh, intensificarea uh, auditurilor și a controalelor uh, care poate să afecteze uh, utilizarea eficientă a fondurilor. Directorii eh, de, de proiecte eh, trebuie să respecte eh, categoric dispozițiile legislative, dar se concentrează mai mult de multe ori pe treaba asta decât pe atingerea eficace a obiectivelor. Comisia trebuie să se concentreze, în primul rând, pe construirea de capacități pentru a pune mai bine în practică politicile și, în al doilea rând, de-abia pe control. Uh, salutăm de asemenea faptul că raportul susține o abordare mai integrată a diverselor fonduri. Armonizarea Uh, regulilor care se aplică diverselor instrumente financiare reprezintă un pas important în această uh, direcție pentru a dezvolta potențialul local și regional. De asemenea, uh, dorim ca raportoarea să sublinieze și mai mult acest punct atât de important. Și, în fine, Eh, susținem cu tărie eh, cererea de a implica în mod activ Parlamentul European în discuțiile cu privire la viitorul politicii de coeziune. Cu toate acestea, am recomandat ca raportul să menționeze nevoia de a implica de asemenea cu tărie și reprezentanți al eh, autorităților locale și regionale în această dezbatere. În fine, aș dori să mai uh, menționez uh, lega, uh, activitatea noastră legată de viitorul politicii de coeziune. Credem că este într-adevăr o chestiune foarte importantă asupra căreia ne-am concentrat și am elaborat un document, mesajul cheie cu privire la viitorul politicii de coeziune. În acest document, mesajul de fapt a fost adoptat de către biroul de coordonare al Consiliului. Uh, îl găsiți în această broșură pe masa din afara uh, sălii de ședințe. Și cu asta vă mulțumesc uh, foarte mult pentru atenția dumneavoastră. Mulțumesc. Luke Hendricks are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună ziua, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș vrea să mulțumesc uh, Comisiei Regii și în special doamnei Mănescu pentru organizarea acestei mini-audieri și pentru invitație. Care este contextul în care uh, ne facem observațiile cu privire la Cartea Albă? În primul rând, autoritățile locale și regionale ale Uniunii Europene sunt autoritățile care sunt însărcinate cu aplicarea a două treimi din legislația europeană. În al doilea rând, politicile economice și sociale, precum și provocările majore ale Uniunii Europene din strategia 2020, demografia, globalizarea, ocuparea, dezvoltarea durabilă și așa mai departe, toate acestea au un impact asupra întreprinderilor, în special asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Și aceste politici trebuie să fie așadar aplicate la nivel local și regional. Și, în sfârșit, peste 95% din întreprinderile europene operează pe piața locală sau exportă pe baza know-how-ului local. Iată de ce politica regională este importantă pentru IMM-uri și IMM-urile sunt importante pentru politica regională. În observațiile noastre cu privire la Carta Verde, am subliniat că acele regiuni care au avut succese s-au bazat pe cooperarea cu organizațiile economice și cu întreprinderile, precum și cu partenerii sociali din teritoriile respective. Pe de altă parte, teritoriile unde nu a existat o astfel de consultare nu au avut același succese. Deci cheia succesului este aceea că a existat un parteneriat între dimensiunea politică și actorii economici și social la fiecare nivel, regional, local, național și european. De aceea trebuie să se integreze noțiunea unei guvernanțe multiactoriale. Actorii economici trebuie să fie asociați în elaborarea programelor care sunt de interes pentru întreprinderi și care au un impact asupra politicilor sectoriale. Succesul acestui parteneriat depinde de trei criterii. În primul rând, voința politică de cooperare, în al doilea rând, cultura antreprenorială și administrația publică și, în al treilea rând, instrumentele trebuie să fie adaptate la nivel la nevoile IMM-urilor. În primul rând, voința de cooperare. Cred că este evident acest element. Apoi, necesitatea unei culturi antreprenoriale în administrația publică. La ora actuală, comunicatorii publici nu au o cultură antreprenorială suficientă. Imaginea lor se limitează la uh, imaginea asupra întreprinderilor mari. Există un model unic în privința întreprinderilor, indiferent de natura activității acestora. Și politicile se aplică ținându-se cont de acest model unic. Și acest lucru are un impact negativ. În primul rând, nu le permite să adopte politici care să fie adaptate și la întreprinderile mai mici și, în al doilea rând, Organizațiile intermediare joacă un rol important între întreprinderi și autorități și rolul acesta nu este suficient de bine recunoscut și nu se bucură de suficient sprijin din partea autorităților locale. Experiența arată că programele ajung la întreprinderile mici doar dacă se trece prin organizațiile intermediare care reprezintă aceste întreprinderi. Și al treilea element, programele trebuie să fie adaptate la nevoile IMM-urilor. Acestea trebuie să uh, se supună regulilor și aceste reguli sunt foarte greu de respectate către întreprinderile mici Acest lucru duce la supraîncărcarea întreprinderilor mici și consecința este că IMM-urile nu pot avea acces la programe. Asociațiile interesate sunt din ce în ce mai puțin interesate de fondurile structurale din acest motiv. Și vă dau un exemplu. În ciuda rezultatelor excelente în anumite regiuni, doar 2-3% din întreprinderile mici sunt beneficiare și doar 1-2% din fonduri ajung la aceste întreprinderi în funcție de situația din fiecare stat membru în parte. De aceea am redactat un document cu privire la simplificare și am propus 105 simplificări, măsuri de simplificare, în ceea ce privește regulile administrative și gestiunea uh, fondurilor. Mă apropii de sfârșitul intervenției mele și fac câteva recomandări. Prima recomandare, să se aplice cele două principii uh, în ceea ce privește legislația cu privire la întreprinderile mici. Unul dintre elementele esențiale este ale cărții albe este generalizarea principiului și relansarea economică necesită îndeplinirea obiectivelor din legea asupra întreprinderilor mici și pentru aceasta e nevoie de un parteneriat cu autoritățile locale și regionale. Cum spuneam, peste 95% din întreprinderi operează pe piețele locale. Cu toate acestea, politicile europene sunt adesea concepute pentru întreprinderile mari, întreprinderile care au capacități de export Însă sunt întreprinderi care nu reprezintă decât o minoritate. Întreprinderile foarte mici sunt, de fapt, cele mai importante atunci când vine vorba despre crearea de locuri de muncă. Sunt singurele care se află în regiuni rurale, în regiuni dezavantajate și așa mai departe. Politicile ter- teritoriale ar trebui să utilizeze efectul de proximitate și ar trebui să aibă o abordare bottom-up, pornind de la nevoile întreprinderilor mici la cel mai mic nivel teritorial. A, doilea, a doua recomandare ține de aplicarea principiului doar o dată. Este vorba despre acordarea fondurilor fără să fie nevoie de evaluări suplimentare la niveluri superioare. Un model de succes ar fi încheierea unui acord între cele trei niveluri, Comitetul Regiunilor și autoritățile teritoriale, pentru a reduce regulile de audit, pentru a reduce formalitățile în ceea ce privește declarația uh, de evaluare, în conform actului cu privire la întreprinderile mici. O altă recomandare este introducerea unei culturi a dialogului și, în sfârșit, subsidiaritatea orizontală. Principiul subsidiarității orizontale care înseamnă participarea actorilor economici și sociali la procesul de luare a deciziilor și la procesele operaționale la toate nivelurile. Vă mulțumesc! domnule Hendricks. Îi avem aici alături de noi și pe reprezentanții ai Comisiei de la Direcția Generală Regio, dar probabil și de la Secretariatul General. Și eh, am dorit să invităm să reacționeze mai târziu la aceste comentarii, dacă doresc să o facă. Eh, dar o să începem eh, cu discuție în cadrul eh, comisiei. Vreau, aș vrea să știu câți dintre dumneavoastră doresc să ia cuvântul ca să ne organizăm mai bine timpul pe care îl avem la dispoziție. Domnul Vlasac. Vreau să vă spun, în primul rând, că salut acest raport care reprezintă încă un pas pe calea Uh, unei mai mari simplificări a regulilor care guvernează utilizarea fondurilor structurale. Am mai multe comentarii cu privire la simplificare. Dacă dorim ca toată lumea să ne înțeleagă, trebuie să ne înaintăm propunerile într-un mod simplu și inteligibil, care pot după aceea să se traducă în pași concreți. Ah, cred că trebuie să definim mai clar parteneriatul și să arătăm că pentru noi asta înseamnă că avem drepturi și obligații. Trebuie să mai avem și o metodă care să ne permită să lucrăm cu acest concept de parteneriat. Un alt comentariu privește simplificarea. De fapt, a fost și una din întrebările pe care am adresat-o comisarului. Uh, statele membre, uh, în mod separat, cum uh, pun în practică acest principiu al simplificării. Avem nevoie de aceste informații. Trebuie să știm ce face fiecare stat membru pentru a lucra și a progresa pe calea simplificării. Poate că e doar o problemă de traducere, dar cred că uh, această cultură a uh, evaluării uh, Uh, ar fi, după părerea mea, cel puțin în, uh, conform limbii mele, uh, ar arăta mai bine și mai clar partenerilor ce vrem să facem și cum. Apoi, în legătură cu reprezentanții locali și regionali, salut și acest lucru și nevoia de precizări. De asemenea, în legătură cu formarea, Categoric că trebuie să fie formați colegii noștri care se ocupă de executarea, de punerea în practică. Trebuie să îi formăm și pe cei care reprezintă beneficiarii finali. Și cred că ar trebui să facem acest lucru nu doar în colaborare cu Comitetul Regiunilor, ci și, în primul rând, prin intermediul asociațiilor, autorităților din statele membre, uh, individual pentru că trebuie să alegem oamenii care trebuie formați și acest lucru ne va permite un acces mai bun la acești oameni. Cât privește problema instrumentului financiar, aș dori ca și Jessica să se adauge pe lista instrumentelor financiare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Românește, pentru că sper că doamna Mănescu să mă înțeleagă mai bine. Cred că este necesar să fie mai bine clarificată conținutul documentului. După părerea mea, există două probleme fundamentale. Eh, în primul rând, doamna Mănescu vrea să se ocupe cu problema eh, guvernării la mai multe nivele. Eh, este o problemă nouă, există multe, multe probleme care sunt legate de nivelul ăsta de guvernare. Nu cred că în documentul dat sunt toate problemele expuse foarte clar și, de exemplu, am, am, am auzit destul asupra relației de cooperare care trebuie să fie definită, bineînțeles. Eu vreau să mă opresc un pic mai mult la a doua parte al documentului, în ceea ce privește mecanismele de control. De multe ori am discutat în comisia asta de probleme care există la nivelul acesta. Mă întreb însă, nivelul nou, ăsta nivelul de, de la mai multe nivele de, de guvernare, nu aduce un sistem de control mai complicat sistemul de guvernare la mai multe nivele, care are un ax vertical și un ax orizontal, nu presupune și o coordonare de faze ca să, să, să ajungă la un rezultat. Din punct de vedere logic, sistemul de control devine cu mult mai complicat decât a fost până acum așa încât uh, uh, nu știu la ce ne referim exact când spunem ca sistemul de control să fie uh, simplificat. Ne referim mai ales la o, la o practică care am, avut-o până acum, care este destul de complicată și eu sunt de acord că gradul acesta mare de complicație, nu știu cu cât poate fi legat cu un control eficient sau mai mult să fie un baraj pentru uh, noi proiecte sau în, în cadrul uh, documentului uh, care vrem să cercetăm, vrem să vedem cum ar putea uh, anumite aspecte fi mai simple. Și terminând, aș vrea să spun că uh, am impresia că discutăm un pic în afara contextului crizei economice, care este un element, uh, cred, uh, caracteristic nu numai Greciei și nu numai României în momentul de față. Uh, mă întreb de unde o să fie posibil, de exemplu, pentru guvernul grec sau pentru guvernul Ungariei, dacă doriți, să financeze proiectele europene viitoare, când țările noastre au problemele de deficit care sunt bine cunoscute. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you and Sean Kelly, please. Mulțumesc. Sean Kelly acum. Mulțumesc, îmi cer scuze că am întârziat. Eram uh, la altă întâlnire s-a spus că majoritatea întreprinderilor care lucrează la nivel local eh, sunt supuse regulilor care sunt gândite pentru întreprinderile mari. Eh, există dovada că acest lucru are un impact asupra capacităților de a lucra în mod profitabil? Și dacă da, ce o să facem? Ce măsură o să luăm? Mulțumesc! Eh, mulțumesc! Nu mai e nimeni pe listă acum. Uh, a, domnul Matula, vă rog. Uh, sigur, o felicit pe raportoare pentru toată problematica aceasta deosebit de vastă, cuprinsă și prezentată astăzi în documentul de lucru. Uh, nu aș vrea să mă opresc decât la, încă o dată, la simplificarea normelor, care este tratată cu atenție la nivel comunitar, dar și național pentru că, într-adevăr, este o condiție prealabilă pentru o guvernanță mai bună pe mai multe niveluri. Ce este însă important, într-adevăr, această simplificare trebuie să continue. Nu trebuie să apară doar în situațiile în situația dată cum a fost criza economică. Trebuie să fie continuă. Sigur, sunt perfect de acord că simplificarea normelor nu trebuie să ducă în cealaltă extremă. Este clar că trebuie, ca o contrapondere necesară, trebuie dezvoltată o cultură solidă a evaluării la toate nivelurile și în special la nivel local și regional. De asemenea, și cu asta închei, m-aș opri încă o dată la potențialul deosebit al instrumentelor de inginerie financiară, în special Jeremy și Jasper, care trebuie dezvoltat și sper să putem cuprinde și să intensificăm acest uh, lucru chiar și în acest raport. Mulțumesc! Thank you. Colleagues, anybody? Mulțumesc, dragi colegi. Mai dorește cineva să intervină acum? Dacă nu, am să-i rog pe colegii de la comisie să-și facă comentariile pe baza experienței lor legate de uh, controle. Cum vede Comisia legătura dintre controlele și eficiența uh, politicilor pe marginea temelor menționate de colegi aici? pentru că eu am înțeles că acest uh, tip de gestiune uh, implică atât o interacțiune între diversele niveluri de guvernare, cât și uh, controlele care ține de responsabilitatea uh, de execuție bugetară a Comisiei. Deci, iată niște probleme transversale și o relație transversală între controle și eficiență. Uh, nu știu dacă doriți să ne împărtășiți punctul dumneavoastră de vedere după ce ați ascultat pe invitații noștri cât pe raportoare, cât și uh, comentariile făcute de colegi. Ne-am bucurat să vă uh, auzim. În Anderson. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, ne face plăcere să facem câteva comentarii pe marginea documentului și dorim să mulțumim raportoarei pentru acest document care vine cu idei foarte bune și foarte interesante, în special legate de îmbunătățirea sistemelor de control și de gestiune cât și de consolidare a controalelor și a supravegherii de către Comisie. O primă reacție la document uh, uh, se referă la ceea ce a făcut și face Comisia pentru a îmbunătăți aceste lucruri. Ne bucurăm uh, să constatăm că documentul de lucru apreciază planul de acțiune și dorește ca măsurile de supraveghere ale Comisiei să fie consolidate. Și primele rezultate, primele indicii pe care le avem pentru perioada actuală de programare sunt într-adevăr pozitive. Uh, am dorit să discutăm mai în detaliu Uh, cu raportoarea și echipa ei. Pentru perioada 2007-2013 avem un cadru legal care permite uh, funcționarea sistemelor. Am consolidat rolul actorilor naționali și regional. Este vorba de autoritățile de audit și, după cum spuneați, au fost întrebări legate de suprapunerea și uh, coordonarea controalelor. Sigur că este un lucru foarte important și care se află chiar la baza strategiei noastre de control și anume acela de a ne baza pe activitatea desfășurată la nivel național și uh, regional. Ea este inclusă în întreaga concepție a sistemului de audit și control. De asemenea, uh, la începutul perioadei de programare, întotdeauna suntem foarte activi și acest lucru a fost subliniat în raport, am, uh, analizăm uh, rapoartele de conformitate și deci am, ne-am implicat foarte mult aici, oferim uh, și îndrumare cu privire la controlele de prim, de prim nivel pentru instituțiile naționale și regionale. Și vom continua să facem treaba asta. Vom continua uh, de asemenea să oferim uh, formare profesională și îndrumare statelor membre, acționarilor locali și regional, cât și beneficiarilor. În plus, avem acele seminarii de formare pentru uh, form, formatori, deci niște ateliere la nivel național și regional, în care acești oameni învață niște lucruri pe care le transmit mai departe beneficiarilor lor. E bine, în legătură cu bunul, bună, bunul echilibru între eficiență și controle. Un lucru foarte important este că nu trebuie să facem controle suprapuse, nu să ne repetăm, ci să ne bazăm pe activitatea făcută de autoritățile de audit ale statelor membre. Așa am făcut și așa vom face în continuare. Uh, am inclus în strategia noastră comună de audit o serie de măsuri. Strategia a fost actualizată. Uh, o facem uh, împreună această strategie, toate serviciile care lucrează cu fondurile structurale. Am reușit să o finalizăm și peste câteva săptămâni o vom transmite raportare și comisiei dumneavoastră, astfel încât să ne transmiteți părerile dumneavoastră în legătură cu ea. O altă chestiune. Uh, Eh, sigur că acest eh, document vine la un moment foarte potrivit eh, legat de discutarea mecanismelor pe care le avem pentru perioada de după 2013, deci este foarte util și în acest context. Salutăm așadar încă o dată implicarea Parlamentului European în această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Au mai fost câteva întrebări pe care le-au pus colegii Ehm, deci uh, au fost întrebări din partea domnului Sean Kelly. Uh, dacă doriți să răspundeți, vă rog să o faceți. I'm afraid I, I didn't get... Mulțumesc. Dacă am înțeles bine întrebarea, spuneam că 95% dintre IMM-uri sunt active pe plan local. dar nu există o legătură cu profitabilitatea. Cred că aceasta era întrebarea dumneavoastră. Cum putem crește profitabilitatea, având în vedere că operează doar la nivel local? Am înțeles corect întrebarea? Se pare că trebuie să respecte reglementările europene care sunt uh, concepute pentru operațiuni mai vaste și ca tare sunt supuse la prea multă birocrație și așa mai departe, birocrație inutilă la nivelul lor, la acel nivel, asta voiam să spun. Într-adevăr, problema este că majoritatea legislației europene este concepută în, pentru corporațiile mari, organizațiile mari. Pentru că, în general, persoanele care se ocupă de legislație nu știu cum funcționează o întreprindere mică. O întreprindere mică nu este versiunea bonsai, versiunea miniaturizată a unei întreprinderi mari. Ce funcționează pentru o întreprindere mică funcționează pentru una mare, dar nu și invers. Și aceasta este problema cu legislația locală, națională sau europeană. Legislația nu este concepută ținându-se cont de specificul întreprinderilor mici. Și noi încercăm tocmai să le explicăm politicienilor, celor care elaborează uh, legislația, cum funcționează o întreprindere mică. Nu știu dacă am răspuns la întrebarea noastră, sper că da. Cred că uh, colegul este mulțumit. Mai sunt uh, observații? Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să spun câteva cuvinte despre simplificare, pentru că a fost una dintre temele abordate în această dupămasă. Mă îngrijorează foarte mult problematica fondurilor structurale. Sunt uh, președinta unui parteneriat în Suedia. Suedia are opt parteneriate și sunt președinta unuia dintre aceste parteneriate. În regiunile noastre există 52 de municipalități și când por discuții cu autoritățile locale și uh, cu um, regiunile din regiunea noastră, multe îmi spun că nu vor candida pentru a obține fonduri structurale, pentru că procedurile sunt complexe, durează prea mult să depui o cerere și sistemele de control sunt prea dificile pentru a fi gestionate la nivelul acela. Vorbim cu autoritățile locale și regionale și spun dacă discutăm cu întreprinderile mici și mijlocii, întreprinderile mici și mijlocii vor respinge utilizarea fondurilor structurale pentru că fondurile acestea sunt foarte, sunt uh, însoțite de un sistem de control prea complex și sunt foarte îngrijorată pentru că fondul este un exemplu vizibil de solidaritate europeană și este de asemenea un exemplu vizibil al rolului Europei în Suedia. Și dacă avem problemele acestea în Suedia, sunt convinsă că astfel de probleme apar și în multe alte țări. E o problemă pentru că prin folosirea fondurilor se pot mobiliza bani din partea mai multor parte parteneri pentru a se dezvolta o regiune. Cred așadar că e o chestiune crucială. Cum putem să simplificăm utilizarea fondurilor, dacă vrem ca ele să aibă succes pe viitor? Și o altă chestiune este că trebuie să ai foarte mulți bani înainte de a începe proiectul, pentru că nu obții fonduri altfel. În Suedia durează cam 9 luni să obții bani din partea fondurilor și trebuie să fii un partener puternic ca să folosești fondurile structurale. De aceea sunt puțin îngrijorată și cred că este foarte bine că raportoarea s-a axat pe aceste chestiuni în documentul de lucru. Mulțumesc. Există o legătură foarte mare între guvernanță și simplificare. Doamna uh, Gudă nu vrea să facă observații. Ramona? Vreau să le mulțumesc uh, colegilor, um, experților care au, uh, au intervenit, experților de la comisie. Le mulțumesc pentru aprecieri, le mulțumesc pentru sugestii și recomandări și uh, am convingerea că lucrând în continuare și colaborând în continuare, raportul uh, va fi un raport cât mai aproape de ceea ce ne dorim, uh, ce ne dorim cu toții și uh, cred că cu toții ne dorim ca obiectiv principal Uh, o ușurare a uh, procedurilor și o facilitare a accesului beneficiarilor, de fapt, la, la fondurile uh, de coeziune, la fondurile europene, pentru că asta ne dorim. Și asta prin, utilizând câteva instrumente, formarea, parteneriatul, simplificarea, dar simplificarea în, în, și în, în sensul consolidării asistenței către beneficiari, în așa fel încât să reușim să scădem rata erorilor și rata neregularităților, uh, pentru că, așa cum spunea și uh, colegul meu uh, Vlasac, Uh, este diferit modul în care simplificările pe care noi în mod repetat le-am uh, le, făcut, este diferit modul în care fiecare stat membru a aplicat, a transpus în legislație internă aceste simplificări și de aici și dificultățile, în cele mai multe cazuri, dificultățile beneficiarilor în a accesa fondurile. Uh, cred că toate acestea puse în așa fel încât uh, să ne gândim la obiectivul principal și anume la, la beneficiari. Cred că toate acestea vor duce până la urmă la, la un lucru bun și la un, încă un, un pas în, uh, în sprijinul uh, cetățenilor, în sprijinul autorităților locale, autorităților regionale, în sensul accesării fondurilor europene. Eu vă mulțumesc mult și aștept contribuțiile dumneavoastră pe, pe acest raport. Thank you uh, very much. Thanks to, to everybody. Uh, mulțumesc, mulțumesc tuturor. Cred în continuare că acesta este un raport foarte important. Aș dori să mă exprim și eu pe marginea acestuia. Este, de fapt, vorba despre a găsi un echilibru bun între mai multe provocări legate de buna guvernanță. Este vorba atât de protejarea contribuabililor, de protejarea bugetului european, cât și de stimularea creșterii locurilor de muncă și așa mai departe, astfel încât să facem toate aceste lucruri fără suprabirocratizare. Este pentru prima dată când aud astfel de idei și iată, în acest efort de a combina mai mulți factori, găsind totodată un echilibru între atâtea domenii legate de buna guvernanță, trebuie să luăm ca punct de referință, după cum a spus dumneavoastră, beneficiarul final. Când discutăm despre buna guvernanță, trebuie să avem în uh, minte acest obiectiv final – și trebuie într-adevăr să ne gândim la uh, mai, mai degrabă la găsirea unei balanțe, unui echilibru sau mai degrabă la găsirea unei abordări optime, astfel încât celelalte elemente să fie subordonate. Nu spun că nu ar trebui să ne mai pese de uh, bugetul european, ba din potrivă, ci mă gândesc mai degrabă la structura acestor elemente în așa fel încât beneficiarul să aibă o politică fezabilă care să îi permită să soluționeze anumite probleme mult mai rapid. Iată, o abordare interesantă în cazul în care am înțeles eu corect că aceasta este. Aș dori totodată să uh, Atrag atenția colegilor mei asupra unui cuvânt menționat în prezentare și anume acela de contract. Se stipulează ideea de a introduce la nivelul politicii regionale un tip de contract la, semnat la nivelul regiunilor, la, între diferitele uh, medii locale și așa mai departe. Uh, Însă, iată, apare un semn de întrebare din partea comisiei noastre și poate că am putea să auzim mai multe despre această abordare, pentru că, iată, apare vehiculată această idee a contractelor în uh, mai multe documente. Este vorba despre o nouă abordare a politicii regionale și a fost menționată această abordare și astăzi aici, ca fiind un mijloc spre o, a ajunge la simplificare. Aș dori să ținem seama de acest aspect prin prisma viitoarei simplificări. Văd că nu mai există comentarii din partea participanților. Vă mulțumesc tuturor și cred că putem să închidem acest punct pe ordinea de zi. Mulțumesc tuturor invitațiilor.